Doamnelor și domnilor, dragi colegi, stimați invitați, eu zic să începem totuși, chit că e puțină lume în sală, dar important este că cele două persoane care uh, sunt importante sunt aici, și anume uh, uh, fostul coraportor și viitorul coraportor uh, pe acest subiect. Ne așteptăm să urmeze și să vină și ceilalți, așa că haideți la mine să nu pierdem timpul. Avem însă și o problemă tehnică. Am patru ordini, puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le tratăm în procedura de urgență, fiindcă nu am mai avut timp uh, azi dimineață. Repede, repejor, punctul 18, raportul Mastaca trebuie doar să fixăm calendarul. 7 martie, termenul de depunere a amendamentelor, nu se opune nimeni, foarte bine, așa rămâne. Și apoi, punctul 19, e vorba de agențiile de rating de credit, raportul Wikström. Termenul este uh, um, 28 martie de depunere a amendamentelor, așa rămâne. Și avem punctul 20, este raportul domnului Bodu, în ceea ce privește OPCVM, din nou același termen, 28 martie. Nu sunt obiecții, perfect. Și avem și punctul 21, protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020, raportoare este doamna Wikström din nou, și termenul de depunere amendamente 8 mai 2012, văd că nu sunt obiecții, minunat, așa rămâne. Acestea fiind spuse, trecem la programul acestei după amieze avem mai întâi uh, o audiere în ceea ce privește legislația europeană comună în materie de vânzare. Urez bun venit experților invitați. Este vorba de domnul Herzl, care este uh, comisar uh, juridic pentru legislația comună de vânzare, domnul Stefan Leitl de la Universitatea Bayreuth și domnul Carlo Castronovo de la Universitatea Catolică din Milano, și uh, doamna Tina Sommer, președintă pentru afaceri internaționale pentru IMM-uri din Regatul Unit, dr. Mark Skaga, de la Federația Germană a grupului uh, de vânzare-cumpărare uh, pentru retailerii europeni independenți. Domnul Schmidt își cere scuze, fiindcă din motive bine întemeiate nu poate să fie aici. O să discutăm despre absența sa la reuniunea coordonatorilor. Acestea fiind spuse, îi urez uh, bun venit uh, domnului Frile de la um, grupul Frile Avocați. Urăm bun venit domnului profesor Niboie, care este aici cu un grup de studenți de la Universitatea din uh, Paris-Nanterre. Dacă bine am pronunțat eu, spune președintele, și dacă bine am înțeles eu, adaugă președintele. Și acum trecem la audierea în sine. La început trebuie să fac câteva observații introductive. Pot să fiu succint. E vorba de un proiect foarte important pe care Comisia Europeană ni l-a propus. Dar, dat fiind ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și în mulțumită contactelor întreținute, a trebuit să recunoaștem faptul că consultarea părților interesate e una care a fost făcută în pripă și tocmai de aceea comisia noastră s-a decis să organizeze o serie de audieri E vorba de audieri la care să participe experții din acest domeniu. Deci nu e o singură audiere, ci vor fi mai multe audieri și mai multe ateliere de lucru, aceasta fiind prima audiere, cea de astăzi. Am considerat că este important să uh, ascultăm și ce au de spus uh, reprezentanții uh, statelor membre, ce are de spus planul național și de aceea urez bun venit tuturor celor care au venit astăzi aici, fiindcă aportul lor va fi cu siguranță unul prețios, mai ales că avem în față un dosar extrem de dificil, de o importanță majoră pentru piața internă și pentru cetățenii europeni. Încercăm cu toți, în calitate de forță legislativă, să obținem un rezultat vizibil, să avem un instrument juridic care care să fie acceptat și implementat. Iată așadar uh, ce introducere am avut eu de făcut. Sugerez să trecem direct uh, la lucrări și să ascultăm uh, cum ar trebui să funcționeze dreptul de vânzare european în condițiile actuale, date fiind structurile juridice deja existente, mai ales care este relația cu dreptul privat și ce se întâmplă și cu reglementările naționale în dreptul de vânzare, <clears throat> fiindcă dreptul comunitar de vânzare acoperă doar anumite părți, restul fiind reglementat la nivel național. Urez bun venit domnului David Herzl și îi uh, dau cuvântul preț de 10 minute. Domnule Herzl, vă rog. Press the button. Uh, nu funcționează microfonul, trebuie să apăsați butonul. Vă auzim acum. Da. Mulțumesc că mi-ați acordat posibilitatea de a veni aici și de a discuta uh, ce uh, s-a întâmplat în dreptul de vânzare european și ce a făcut guvernul din Regatul Unit pe acest dosar. Noi reprezentăm uh, unul din cele două sisteme juridice majore, eu reprezint Anglia și țara Galilor, Hector Scoția. Am venit aici împreună, lucrăm uh, pentru uh, comisiile competente în fond uh, din regiunile pe care le reprezentăm și suntem responsabili de tot ceea ce ține de reformarea legislativă în, întreag, în întregul Regat Unit. Ne-ați rugat să discutăm despre ce se întâmplă cu dreptul privat internațional în domeniul vânzărilor și dreptul comunitar și cum sunt implementate instrumentele europene. Noi ne străduim să facem tot ce putem, dar vreau să vă spun că în 10 minute, abia dacă atingem problema, vom face tot posibilul aveți poziția noastră în ceea ce privește avizul juridic al Regatului Unit. În prezentarea orală vreau doar să fac câteva comentarii generale în ceea ce privește avizul pe care l-am emis și să explic comentariile noastre și să ne axăm și pe ce se întâmplă în relația B2C, business to consumer. Hector mai apoi va discuta despre chestiunile B2B, business to business. Am, ni s-a cerut să discutăm despre legea comună în materie de vânzare din Europa. Am uh, citit textul propus și am citit și studiul de fizabilitate. Ne-am întâlnit și am discutat despre chestiune de principiu care stau la baza legii de vânzare și uh, am analizat uh, textul cu părțile interesate din Marea Britanie, inclusiv consorțiul retailerilor, uh, Uh, federații de consumatori, federațiile IMM-uri și uh, societatea juridică britanică. Am fost influențați de comentariile primite, precum și de cercetarea juridică pe care am întreprins-o chiar noi. Și, pe scurt, cred că e de bun simț să spunem că noi uh, sprijinim principiul din spatele legii comunitare din materie de vânzare, dar nu sprijinim neapărat formula textului, pentru că consumatorii în general, și trebuie să știți că consumatorii în general nu prea sprijină niciunele din cele două chestiuni menționate mai sus. Opinia noastră este că s-au exprimat câteva îngrijorări, acestea ilustrând uh, modul în care este implementată legislația curentă. Comisia Europeană a susținut că obiectivul legii comune în materie de vânzare este acela de a îmbunătăți funcționarea pieții unice. Ne îngrijorează faptul că în tranzacțiile B2C uh, comercianții sunt uh, refractari față de comerțul transfrontalier din cauza legilor uh, obligatorii care trebuie respectate de pe un teritoriu pe celălalt. Uh, de exemplu, când avem de-a face cu un comerciant mic, uh, care trebuie să întreprinde activități directe într-un alt uh, stat, acesta poate să întâmpine anumite dificultăți. Credem că există multe motive pentru care consumatorii și comercianții nu apelează la comerțul transfrontalier. Logistica și limba străină sunt uh, lucruri mai problematice, poate, decât dreptul în vigoare. Dar suntem de acord că uh, Um, grija și îngrijorarea față de un, uh, o legislație străină este într-adevăr un factor descurajant. Este însă de bun simț să facem ca uh, legislația europeană să încurajeze comercianții să facă comerț transfrontalier și să nu genereze confuzie. Ar fi confuz uh, să adăugăm un nou regim legislativ, așa că trebuie să îl îmbunătățim pe cel existent. O lege în domeniul vânzărilor este de bun simț și uh, uh, face sens doar dacă uh, facem comerț online, fiindcă în rest logistica și limba pot să pună probleme. Majoritatea îngrijorărilor exprimate de comisie prin uh, comisarul Reding se referă la vânzările uh, pe internet și la contractele B2C. Așa că pentru noi, întrebarea esențială este următoarea. Dacă legea vânzărilor e una potrivită pentru a sprijini uh, vânzările pe internet și pentru a promova astfel piața unică. Concluzia este că în formula sa actuală legea aceasta nu îndeplinește acest obiectiv din mai multe motive. Găsiți detaliile în avizul nostru, care se uh, găsește pe site-ul Comisiei. În rezumat, le numesc. Propunerea este prea lungă și prea complicată și uh, nu își atinge obiectivul prestabilit. De asemenea, legea aceasta are 186 de articole și de multe ori anumite subiecte sunt uh, uh, împrăștiate peste tot prin text. De exemplu, există patru sau cinci articole care toate uh, uh, tratează același subiect uh, în uh, diferite locuri din lege. Propunerea e, trebuie să fie încadrată în cadrul comun de referință, ceea ce s-ar putea dovedi util în codul contractual. Vreau să vă spun că doar un număr mic uh, din disputele registrate care sunt menționate în această lege ajung la instanță, de aceea ar fi necesar să găsim un mecanism de soluționare rapidă a litigiilor. În al doilea rând, limbajul, limba. Uh, legea actuală nu rezolvă tensiunea dintre oferirea de informații consumatorilor și cerințele naționale care prevăd uh, traducerea în limba domestică. Trebuie așadar să se facă o anchetă, costurile de tranzacționare ar deveni un factor descurajant și cred că deși nu e vizat direct obiectivul acestei legi de vânzare, cred că e afectată interacțiunea fundamentală între uh, legea europeană și legea națională. Dreptul de vânzare european trebuie să ofere un echilibru între utilizarea bunurilor și uh, modul în care consumatorii acționează în bună credință. Consultările noastre ne-au arătat că perioada de determinare este extrem de lungă și nu uh, va fi aplicată legea în termenii prestabiliți. Experiența noastră din Regatul Unit ne-a arătat că alocațiile de utilizare pot fi extrem de dificile de calculat. Toate aceste prevederi sunt nepotrivite pentru comerțul online de bunuri simple. Comisia Europeană a spus că obiectivul este de fapt acela de a îmbunătăți piața și de a reduce prețul pentru consumatori. Al patrulea punct este că textul este marcat de incertitudini. Se oferă prea multe portițe de interpretare și nu este bine. O asemenea abordare poate fi potrivită, dar nu aici nu pentru tranzacțiile de valoare redusă uh, pe internet. De asemenea, noi nu credem că legea vânzărilor europene poate să se aplice vânzărilor transfrontaliere. Comercianții ne-au spus că nu doresc să opereze cu două seturi de acte normative uh, care se aplică în mod diferit. E foarte diferit online, fiindcă nu știi unde e localizat comerciantul sau uh, cumpărătorul. Dacă acest uh, drept s-ar aplica tuturor vânzărilor domestice, inclusiv și celor uh, care nu sunt la locul de tranzacționare, atunci am, uh, ar fi subminată abilitatea de a acționa în caz de abuz. Am identificat zone în care se poate înregistra exploatare a consumatorului fără marjă de intervenție legea uh, vânzărilor uh, vrea să fie un cod comprehensiv, dar în practică foarte multe reguli vor rămâne la latitudinea actelor normative naționale și vor apărea uh, obstacole. Considerentul 27, de exemplu, nu are ce să caute într-o lege comună europeană. Și, la fel, nu e acoperită problema insolvențelor, a ilegalităților sau reglementărilor pentru anumite produse specifice. Nu putem să facem foarte multe lucruri în acest sens, însă considerăm că e necesar să păstrăm o doză sănătoasă de realism ca să vedem ce poate să facă o lege europeană a vânzărilor și ce nu poate să facă. În concluzie, vă spun că Obiectivul acestei propuneri a Comisiei poate să fie atins mult mai repede dacă am avea un set de reguli succinte cu obiective precise. Comisia, în studiul său de fezabilitate, a constatat că e nevoie de un text care trebuie să fie accesibil tuturor, accesibil și să poate fi înțeles de toți cetățenii care nu sunt neapărat experți în domeniu. Există mm, situația în care consumatorii utilizează, de exemplu, smartphone-uri uh, pentru a face comerț online și trebuie să fie prevăzute și aceste uh, lucruri în uh, lege. Cei care sunt implicați în activitatea de vânzare trebuie să știe ce funcționează și ce nu funcționează și ce poate fi îmbunătățit. Nu vrem să impunem o soluție predefinită dar credem că Europa are posibilitatea de a uh, stabili marjele comerțului global și ar fi păcat dacă am uh, rata această minunată uh, șansă. Și acum vine următorul vorbitor. Ce privește probleme legate de business to business, uh, deși tot, uh, multe din cele spuse de antevorbitorul meu se aplică și celor ce voi spune eu, însă un punct nou este că Regatul Unit n-a ratificat niciodată convenția privitoare la uh, vânzările internaționale de bunuri, care altfel este destul de răspândită în Uniunea Europeană. În Regatul Unit există o opoziție comercială și juridică uh, la adresa acestei ratificări. Am înțeles că, în practică, alegerea legislației pentru tranzacțiile uh, transfrontaliere poate unor să fie dificilă. Ocazional, până la urmă, nu se alege nicio legislație și orice dispută, orice litigiu care apare poate fi rezolvat mai bine pe calea amiabilă, prin negocieri. Sau în discuțiile uh, referitoare la legislație, uneori uh, se implică mai mult fondul problemei, dar poate mai mult este ceva ce ține de dreptul scoțian decât uh, cel englez. Și noi, exemplu unui contract între un o companie scoțiană și una polonă în care nici una dintre părți nu a putut sau nu a putut, nu a știut sau nu a putut afla nimic despre legislația celelalte părți, ceea ce a pus o mare problemă în încheierea contractului. Dacă ă, legislația comună europeană pentru vânzări ar fi e, valabilă în toate, ar fi ă, pusă la dispoziție în toate limbile europene și conținutul său ar fi bine cunoscut, ar putea fi o soluție bună la probleme de genul acesta, mai ales pentru părți care nu-și pot permite niște contracte înscris sofisticate, de exemplu IMM-urile. În uh, documentul nostru noi identificăm și niște bariere în calea acceptării unei legislații comune de vânzări de uh, companiile din Marea Britanie. Uh, infor, cerințele legătură la infor, uh, în legătură cu informațiile, nu, de exemplu, nu au paralel în legea contractelor din Marea Britanie. Uh, inclusiv în ce privește un, situația unui vânzător, uh, fără, unui cumpărător fără voia sa. Nu există un echivalent în Marea Britanie sau sunt foarte puține uh, exemple de acest sens. Dar poate în uh, sistemele business to business mai degrabă se va aplica uh, mai mult soluția în instanță decât cea pe cale amiabilă. Deci, de, uh, legislația europeană acordă părților uh, uh, libertatea de a își alege propria legislație, însă nu credem că va fi adoptată așa ușor în Marea, în Marea Britanie. Trebuie o documentație minimă pe baza căreia să se aleagă această legislație europeană. Această alegere ar fi mai probabilă dacă această lege, legislație europeană ar uh, da soluții pentru cea mai, uh, cel mai comun tip de, dis, de litigi și soluții uh, foarte rapide. Sigur că legea din uh, Regatul Unit nu e perfectă, dar uh, regulile sale sunt mai puțin vagi decât, decât cele din propunerea pe care o analizăm aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc uh, ambilor vorbitori și acum domnul profesor Ștefan Leibel. Vorsitzender, gibt es da einen Trick oder? Cum să fac să funcționeze microfonul? Bine. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, m-ați rugat să vă spun punctul meu de vedere în legătură cu modul în care funcționează dreptul european de vânzare și în cadrul legislației existente vă voi expune acest punct de vedere. Mulțumesc pentru invitație iertați-mă că literele se văd atât de mici uh, pe ecrane. Noi uh, trebuie să pornim de la faptul că părțile trebuie să poată cădea de acord că sub, în anumite condiții în, uh, contractul este supus legislației privind dreptul de uh, vânzări european, dar să nu existe și o coliziune cu dreptul privat internațional. Pe această idee Comisia pune preț trebuie să se selecteze un sistem privind dreptul de vânzări atunci când se încheie contractul. Deci, dreptul comun european, uh, pe lângă statul național, uh, trebuie să poată să funcționeze este o a doua reglementare privind dreptul contractual. Asta înseamnă că un stat eh, membru poate recurge la o legislație internă. Da, este o chestiune de drept privat internațional și se mai pune și problema de principiu dacă poate să intervină și o soluționare a litigiului eh, care să eh, premeargă o rezolvare. Deci, există însă și un argument al Comisiei în legătură cu instrumentul opțional care poate fi parte a legislației naționale dacă este încadrat în cadrul uh, legislativ al între cele două state. Dar pe mine nu mă convinge această obiecție, pentru că în felul acesta dreptul unional nu uh, poate să funcționeze cu caracterul său ambivalent. De fapt, dreptul național și dreptul unional depind unul de altul, inclusiv Curtea Europeană de Justiție. Soluțiile pronunțate în anii 60 și 70 a afirmat că dreptul unional, în calitate de drept supranațional, pornește de la o um, sursă legală națională. Dreptul comun european contractual poate fi ales de către părți dacă dreptul privat uh, internațional este inclus în legislația națională. Nu se bazează pe reglementările Roma 1. Fie părțile au ales dreptul unui stat membru sau vânzătorul are așezarea într-unul din statele membre, reședința, sau se face legătura cu legislația unui stat membru. La acordurile B2C, bineînțeles că articolul 6 Roma 1 va putea constitui baza legală, dar dacă lipsește alegerea unei legislații, atunci locul de reședință al unuia uneia dintre părțile contractuale poate să ă, fie valabilă. Există în regulamentul Roma 1 și o soluție alternativă. Se va aplica ori legislația care a fost aleasă, sau dreptul consumatorului dacă acest drept este mai avantajos pentru consumator decât prima variantă. În constelațiile interne pot să apară și probleme aparente, pentru că atât posibilitatea de alegere ca și celelalte reglementări ale dreptului european comun respectă anumite prevederi. Dacă uh, Printr-un website um, se face o vânzare din Franța către Germania, convenindu-se că um, se va uh, baza contractul pe dreptul european, atunci um, Chiar dacă legislația germană va intra în vagoare, faptul că dreptul comun european a fost uh, menționat uh, rezolvă soluțiile. Deci nu mai apar și alte soluții alternative dacă uh, s-a convenit astfel, decât dacă apar niște lacune externe. Alta este situația în legătură cu contractele în care consumatorii sunt din state terțe. Aici, articolul 601 din Roma 1 este incident, pentru că dacă un francez vinde printr-un website uh, unui consumator din Elveția anumite bunuri, atunci el uh, trebuie să se bazeze pe reglementările dreptului european de vânzare, dar să își ajusteze prevederile legale și la prevederile uh, care funcționează în Elveția, pentru că nu se poate baza pe dreptul de coliziune care funcționează în Europa. Trecem la contracte tip B2B. În cazul contractelor business to business nu apar probleme deosebite dacă facem abstracție de limitările legate de faptul ca cel puțin una din cele două întreprinderi de părți să fie o întreprindere mică sau mijlocie. Dacă dreptul comun uh, european um, trebuie să funcționeze în relațiile B2B, sigur că este o chestiune asupra căreia există opinii diferite. Dar eu cred că Uh, dreptul de uh, vânzare valabil la nivelul Națiunilor Unite, cred că poate să reglementeze lucrurile atunci când părțile uh, provin din state diferite. Dar articolul 6 din dreptul de, de vânzare al ONU permite și un opt-out. Și, de regulă, în alegerea dreptului european de vânzare, trebuie să existe și această legătură spre legislația la nivelul Națiunilor Unite. Că uh, selecția a fost făcută uh, de către părți în baza dreptului european, dar uh, marfa este evaluată în baza legislației valabile la Națiunilor Unite, acest lucru se poate întâmpla, atunci rezolvarea este în baza articolului 90 al uh, dreptului ONU. De dorit ar fi o clarificare în dreptul comun european a situațiilor de acest gen. Raportul între dreptul european și dreptul de intervenție al statelor membre ar trebui să mai fie clarificat. Ele, statele membre pot oare, bazându-se pe norme naționale, să eludeze norme din dreptul european? Răspunsul meu uh, va fi diferențiat de la caz la caz. În orice caz, exclud impunerea unor asemenea norme în baza articolului 9 Roma 1 dacă ele servesc interesele individuale. Pentru că, după părerea mea, statele membre au uh, uh, în momentul în care dreptul comun eu, european de vânzare a fost adoptat, uh, statele membre și-au pierdut din posibilitatea de intervenție, au cedat practic acest drept. Dar uh, eu cred că nu trebuie să ne temem uh, de apariția unor conflicte, pentru că dreptul european nu reglementează lucruri de administrare comercială. Dați-mi voie să mă refer și la spațiul de aplicare al dreptului de vânzare comun european. Uh, el devine incident doar dacă este vorba despre un uh, contract transfrontalier. Părțile trebuie să provină din state diferite și cel puțin unul din aceste state trebuie să fie un stat membru al Uniunii Europene. Iar în ce privește localizarea întreprinderilor, ne gândim la um, locul de reședință um, în care se desfășoară principala activitate administrativă. Deci depinde și de adresă sau de uh, adresa uh, administrației care emite facturi. Iar în uh, contractele B2B, chiar dacă uh, vânzătorul și cumpărătorul se află în același stat, dar dacă obiectul uh, ajunge sub formă de cadou de pildă într-un alt stat, uh, în ce privește adresa consumatorului, se poate uh, folosi și un element subiectiv și nu doar unul obiectiv. În varianta germană a propunerii se spune că adresa consumatorului trebuie să se afle în alt stat, dar în Marea Britanie se precizează că nu este vorba despre adresa propriu-zisă, ci de adresa indicată de către consumator. În felul acesta este lăsată libertatea de decizie consumatorului. Dintr-o situație strict internă, doar prin indicarea unei adrese ă, de destinație străină, din străinătate, se tra- transformă, de fapt, uh, tranzacția într-una transfrontalieră. Și uh, în felul acesta, sigur că uh, se încearcă protejarea consumatorului de prevederile legislației naționale pentru ca să devină incidentă legislația comună dar din situații strict naționale în ce privește uh, spațiul în care se desfășoară tranzacția, cred că apar semne de întrebare. Deci, ar trebui să ne gândim că există și alte motive ca niște situații strict naționale până la urmă să fie uh, circumscrise uh, dreptului comun european. Și în concluzie, calea aleasă de a stabili o a doua ordine contractuală este practicabilă. Articolul 6 Roma 1 permite acest lucru și permite întreprinderilor eh, să se bazeze pe eh, prevederi unitare ește eh, tranzacții transnaționale, dar în interiorul pieței comune europene. Există însă și uh, definiții subiective legate de consumator. Ar fi mai consecvent ca dreptul comun european de la bun început să se deschidă și unor tranzacții strict interne și în cadrul uh, tranzacțiilor B2B Cadrul uh, legal existent uh, este utilizabil și uh, pot să apară excepții foarte, în situații foarte rare când nu este o concordanță cu dreptul internațional. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult domnul Carlo Castronova din Milano. Grazie Presidente, ringrazio. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Parlamentul European pentru onoarea pe care mi-a făcut-o de a putea participa la această audiere privitoare la dreptul comun european al vânzărilor în în legătură cu care nu voi uh, parcurge toate fazele pregătitoare, care, după cum uh, toți știm, durează de mai bine de un deceniu, în urma activității comisiei, care cuprinde o serie de comunicări, a proiectat acest uh, traseu care, cel puțin până acum, are ca rezultat această propunere de regulament. Reamintesc doar faptele cele mai recente, și anume faptul că în aprilie 2010 Comisia Europeană a format un grup de experți care avea misiunea să elaboreze cadrul comun de referință. Acest cadru, după cum toți știu, e, era punctul în legătură cu care Comisia hotărâse să elaboreze propria sa acțiune conform dreptului european al obligațiilor și al contractelor. Și acest cadru comun de referință uh, a fost apoi publicat ca proiect rezultat al acestui uh, grup de uh, studiu pentru acquis comunitar care făcuseră o convergență din rezultatele muncilor uh, în acest cadru, proiect de cadru comun de referință, Draft Common Frame of Reference. Atunci când Comisia, în aprilie 2010, a numit acest grup de experți, mandatul a fost cel ca ei să elaboreze acest cadru comun de referință. Și atunci uh, era probabil ca uh, activitatea acestor experți uh, ar fi fost cea de a pune la punct ceea ce deja se produsese în acest proiect. Și, ca și în celelalte comunicări ale Comisiei, să fie ceva care să privească dreptul general al obligațiilor și al contractelor și, eventual, contractele tipice și alte uh, surse de obligații. Acesta era în realitate conținutul așa numitului cadru comun de referință, Draft Common Frame of Reference. Acum, în realitate, acestea fiind declarațiile de intenție, ce anume, a elabora un posibil viitor drept european al contractelor, rezultatul a fost această propunere de regulament intitulată se pare în mod exclusiv cu referire la vânzări. Deci nu mai este un drept uh, comun european al contractelor și obligațiilor, ci un drept comun european al vânzării. Din ce motiv anume Comisia a luat această hotărâre, ce anume să coboare, ca să spun așa, de la nivelul un, mai general și uh, mai exhaustiv, care era rodul, după cum spuneam, uh, două decenii de muncă acestor grupuri care și-au pus produsul activității în comun, în, a, în acest cadru comun de referință, nu rezultă din acte. Putem noi să spunem doar că, într-o oarecare măsură, urma acestei abordări duble, care poate fi regăsită aici, se poate identifica și în rezultatele studiului de fezabilitate care cu puține variațiuni chiar conținutul propunerii de regulament al Uniunii Europene. Și anume, avem o primă parte, o a doua parte și o a treia parte, care reprezintă dreptul general al contractelor, unde nu se face nici o, măcar o singură referință la contractul de vânzări. Și apoi avem o a patra și a cincea parte, care uh, imediat face referire la dreptul vânzărilor și avem o a șasea și a șaptea și a opta parte care din nou reprezintă drept, dreptul general al obligațiilor contractuale. Și e normal să ne punem întrebarea ce sens are această juxtapunere care nu este sistematic plauzibilă de prevederi generale în materie de contract de obligații și apoi în materie specifică de vânzări. Deci e evident că există un fel de incertitudine în uh, propunerea comisiei care, pe de o parte, ar dori să fructifice mm, lunga activitate și muncă depusă în acești ani pe materia generală a obligațiilor contractuale, dar pe de altă parte consideră mai persuasiv față de cei care dore, trebuie să ia decizia de a accepta sau a nu accepta această propunere ca aceasta să fie, fie că aceasta este uh, și pe formă și pe fond, că am văzut că o parte din proiect se referă specific la contractul de vânzări, la contractul de vânzări. Deci, este o atitudine uh, care putem spune că este ambiguă din punct de vedere strict tehnic și juridic, care poate este explicabilă din punct de vedere al viitorului acestei propuneri de regulament. Examinând această propunere de regulament, întrebarea pe care ne putem sau ne-am pus-o deja cu toții este modul în care mantenia care eventual ar sau legea care uh, eventual ar intra în dreptul național, dacă ar fi adoptat regulamentul, s-ar adapta, ca să spun așa, în interiorul legilor naționale. Și răspunsul îl poate da deja raportul uh, uh, atașat la proiectul de regulament, care spune, cum s-a menționat deja aici, că această legislație, care de fapt e conținută în anexa 1 a propunerii de regulament, s-ar alătura uh, legislației naționale și asta ar permite părților unui contract de vânzare-cumpărare uh, să aleagă această legislație în detrimentul legislației uh, naționale pusă la dispoziția consumatorilor în diversele state membre. Bine, asta ar putea fi o afirmație care nu e complet adevărată, pentru că după cum s-a reamintit deja aici, în multe din legislațiile statelor membre ale Uniunii, eh, e valabilă și Convenția de la Viena, care Convenția de la Viena nu are același, aceeași sferă de aplicare prevăzută pentru regulamentul despre care discutăm acum. Însă ar exista acolo și anumite suprapuneri între cele două legislații. În cazul în care, se, în care chiar există această suprapunere, ar exista trei regimuri de vânzări în legislația europeană, dacă ar fi adevărată presupunerea uh, din memorandumul explicativ al acestui raport, conform căruia legislația adoptată odată cu regulamentul ar fi un al doilea regim în cadrul uh, legislației naționale. Eu însă consider că, având în vedere că forma aleasă e cea unui regulament, în cazul în care regulamentul ar fi adoptat, acesta ar deveni sursa de drept european. Și n-ar, n-ar mai fi doar un regim național uh, care să se alăture legislației deja existente în fiecare stat membru. Așadar, eu consider că logica nu mai e cea a dreptului internațional privat, conform căruia, odată aleasă legislația conținută în regulament, în mod indirect, se alege și dreptul uneia ă, sau altuia stat membru. În realitate, în cazul în care s-ar alege ă, normele ă, cuprinse în regulament, atunci, practic, s-ar face referire directă la normele europene față de care chestiunea alegerii eh, legii naționale aplicabile, practic, e eh, depășită, e eludată. Nu, mai există, nu se mai pune problema unei alternative și nici eh, a unei coexistențe între dreptul național care s-ar aplica pe baza alegerii legii naționale și legislația prevăzută în regulament. Regulamentul s-ar aplica de la sine, depășind nivelul dreptului național. Uh, uh, din start. Consecința acestui fapt este că întrebarea dacă mai rămân drepturile consumatorului care uh, uh pot fi puse în valoare pe baza articolului 6 al, al Convenției de la Roma, nu mai are sens această întrebare, deoarece întrebarea are sens să se pune doar dacă nivelul Uh, planului normativ este cel al legilor naționale. Însă, repet, în cazul în care regulamentul ar fi adoptat, atunci regulamentul, conform celor prevăzute în tratat, are aplicare directă în statele membre, deci nu este drept al statelor membre, e drept european, deci chestiunea uh, legăturilor dintre el și legile naționale aplicabile nu se mai pune, e uh, uh depășită a priori. propunerea sigur că cuprinde o serie de elemente asupra care nu mă pot uh, opri acum, însă e sigur că unul din aceste elemente e cel al intersecției cu recenta directivă asupra drepturilor consumatorilor, directiva numărul 83 per 2011, deoarece noi regăsim o serie de prevederi care privesc aceleași uh, materii, dar cu modificări formale. Așadar, iată, revine chestiunea eternă a dreptului european, și anume, dacă este posibil ca în dintr-o serie de, într-o serie de surse să fie conținute o serie de definiții referitoare la aceleași categorii. Definiția consumatorului, definiția uh, comercianților. Acum directiva chiar modifică această categorie. Nu mai e vorba de comercianți, ci de negustori, uh, de trader. În traducerea italiană a directivei uh, asupra drepturilor consumatorilor, această nouă categorie e tradusă încă cu categoria, mă rog, profesioniști în italiană, ceea ce înseamnă că în, le, în limbajul nostru juridic se preferă a se menține categoria uh, cu care deja ne obișnuisem, provenind din dreptul european, sau, uh, mă scuzați, se preferă asta dreptului european pentru că nu există niciun motiv plauzibil de a face această modificare în profesionist, în comerciant. Dar dacă ar exista un motiv plauzibil, ar trebui să vedem care este categoria cea mai bună de utilizat. Și o ultimă observație, <coughs> cea care privește definițiile. Acest proiect conține o serie de definiții conform uh, un, un, un tip de prioritate pe care a obținut-o dreptul, de, prior european, cum spunea profesorul Ole Lando, președintele primei Comisii Europeană pentru Drepturile Contractelor, din care am făcut parte, am avut onoarea să fac parte cu colegul McQueen, conform model, unui model din Statele Unite. Și Ole Lando spune că definițiile pot fi utile, dar nu trebuie nici să exagerăm. Acum, în acest proiect, noi regăsim anumite definiții care, cinstit vorbind, par superflue, de exemplu, definiția prețului sau definiția contractului de vânzare. Și fapt este că atunci când începem cu definițiile, uh, riscăm să continuăm la nesfârșit până când uh, ajungem să definim și ceea ce e evident. Astfel încât uh, noi nu venim în, în slujba interpreților acestei legi, ba chiar sporim complicațiile legate de interpretarea textelor de lege. O ultimă observație, și anume, că nu e necesar ca într-un text de lege să se adopte soluții dogmatice și dificile, cum este cea a distinției făcute între obligația de rezultat și obligația de mijloace. Este una din uh, uh, deosebirile cele mai curente, dar cele mai puțin raționale din dreptul modern al obligațiilor. Sigur, putem să ne lipsim de ea, mai ales că în contractul de vânzare problema este identificată de obiectul transferului, de proprietate. Necesitatea deci a face o, o deosebire între obligația de diligență și obligația de rezultat nu mai este necesară. Cu atât mai mult cu cât după cum s-a spus încă de 50 de ani încoace în doctrina noastră și s-au luat diverse hotărâri conform cărora s-a uh, renunțat la această distinție problematică între obligația de rezultat și de mijloc, curtea noastră de casație a decis să renunțe, orice obligație are o, orice, mă, mă scuzați, fiecare parte are o obligație de rezultat și o obligație de diligență, așa că distinția și deosebirea pare să fie irațională față de datul de fapt care vrea ca debitorul să fie diligent și să obțină și un rezultat. Dar trebuie și stabilit care este acest rezultat, dar asta e o altă poveste. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Ich würde mit Blick auf das, was ich jetzt hier Mulțumesc. Uh, am, am văzut cum a evoluat discuția și uh, sugerez să nu avem acum sesiunea de întrebări și răspunsuri și să continuăm direct cu, cel, cu celălalt panel de trei vorbitori. Doamna Tina Zomăr are cuvântul acum. Mulțumesc. Sunt Tina Zomăr și sunt președinta Comisiei pentru Asociației pentru uh, IMM-uri uh, din uh, Regatul Unit, reprezint cam 1200 de întreprinderi și sunt și eu o mică, un mic antreprenor. Așa că o să uh, revenim în termeni practici acum la lumea întreprinderilor. Uh, pentru noi, această propunere este foarte bună. Am fost în favoarea acestei propuneri de la bun început, din motive lesne de înțeles. De când avem Roma 1, care a fost un regulament care a, a întâlnit o opoziție puternică, există diferite drepturi de consumatori din stat, în statele membre. Acum avem directiva pentru drepturile consumatorilor care ă, tinde să armonizeze situația, dar lucrurile nu stau chiar așa. Micii antreprenori ă, se tem acum că vor Uh, dacă vor face comerț transfrontalier și dacă uh, vor apărea probleme, vor trebui să meargă în fața instanței în țara străină. De ce se teme lumea de asta? Fiindcă mm, micile întreprinderi nu au resurse mari la dispoziție. Am făcut câteva calcole. Dacă mm, uh, vrei să faci afaceri, comerț transfrontalier, te costă cam câteva mm, costă cam 10-15 mii de lire sterline ca să faci asta. Deci, uh, o alternativă este comerțul online. Ar trebui să fie ușor să faci asta. Având uh, un nivel egal, condiții egale pentru toată lumea, atunci sigur că mediul devine atrăgător. Și avem nevoie de un mediu atrăgător dacă vrem să creștem comerțul în piața internă. Micile întreprinderi mereu și mereu vor evita acțiunile în instanță dacă apar uh, probleme, atunci aceștia mai degrabă trimit încă o dată produsul consumatorului decât să se confrunte cu acesta în fața legii. Deci ar trebui să existe o soluție în momentul în care apare o dispută care nu poate fi soluționată astfel. Am uh, am participat la mai multe dezbateri pe acest subiect în ultimele luni și mereu mă văd uh, de-a dreptul supraestimată de toate aceste, toată această terminologie juridică. Habar nu am de ea. Noi vrem să facem comerț și vrem să o facem într-o manieră simplă, ușoară, pe înțelesul tuturor. Această propunere pare să fie pe înțelesul meu. Îmi dau seama că există câteva chestiuni tehnice și juridice care trebuie în continuare rezolvate. Um, la conferința de la, la Trier cu avocații am spus faceți ce știți mai bine, dar faceți să funcționeze lucrurile pentru consumatori și pentru întreprinzători. Nu uitați! întreprinzătorii sunt uh, și ei consumatori la rândul lor, așa că dreptul consumatorilor trebuie să primeze. Deci trebuie să fie totul funcțional. Avem acum o alternativă, nici mai mult, nici mai puțin decât o alternativă. Nu ești obligat să o faci. Uh, întreprinderea va fi cea care va decide dacă va oferi online această posibilitate consumatorilor. Și apoi consumatorilor de bună credință vor spune da sau nu. Dacă spun da, minunat, să meargă lucrurile bine. Dacă spun nu, nu înțeleg ce e asta și nu, nu vreau, atunci nu, nu progresăm, fiindcă uh, întreprinderea vor spune nu o să risc implicațiile Roma 1. Avem și câteva întrebări. Mm, S-a menționat problematica comerțului transfrontalier. Știm cum să determinăm uh, când uh, se aplică ce lege, astfel încât să avem un mediu durabil. Pentru noi, întreprinzători, însă și aici e nevoie de clarificare. Avem nevoie, repet, de o soluție simplă și începem să întrezărim această soluție cu această propunere. În ceea ce privește uh, soluționarea litigiilor, soluționarea alternativă a litigiilor sau online, e bine să se abordeze și acest subiect, fiindcă, încă o dată, astfel putem să uh, evităm procesele. E ultimul lucru pe care și-l dorește cineva implicat în uh, activitățile comerciale de partea juridică înțeleg că trebuie să existe amendamente și trebuie să, ca proiectul să treacă, dar prin, să nu uităm, principiul propunerii e bun și e bun pentru mediul antreprenorial. Revenind la ideea inițială, de ce vrem această modificare? Fiindcă vrem să creștem activitățile comerciale din Uniunea Europeană. Avem o piață mare, Regatul Unit. La noi se pot face activități comerciale foarte bine în interiorul țării, ceea ce mulți o și fac. Dar dacă nu ai o piață internă mare și ești o țară mică, atunci ești în dezavantaj. Trebuie să faci export și trebuie ca lucrurile să fie facilitate. Potențialul este enorm pentru piața unică și pentru indivizi și pentru IMM-uri. Știu că unul din cinci exportatori din Regatul Unit uh, e vizat. Nu e mult. Și dacă vrem să vizăm unul din patru, tot ar însemna 225 de mii mai multe companii care fac comerț transfrontalier în afara Regatului Unit. Ori e atractiv, ori nu se va întâmpla nimic. Dacă nu va trece această propunere, să știți că va fi o oportunitate ratată. Cu cât amendăm mai mult propunerea, cu cât o schimbăm mai mult, va fi mai grav. Dacă creștem uh, protecția consumatorilor, uh, mediul de afaceri va fi mai reticent. Ideea este că protecția consumatorilor la rândul ei trebuie să fie mare, altfel consumatorii vor fi ei refractari. Deci, uh, încă o dată spun, e o propunere bună și o vrem. În ceea ce privește relațiile B2B, business to business, iarăși avem o alternativă și, după cum spun unii oameni, e um, o comoară ascunsă aici. Dacă ești, într-o, dacă ești o companie mică și ai contract cu o companie mare, ce pățești? Vi, vine compania mare în fața ta cu un contract și spune semnezi sau la revedere. Uh, ei bine, dacă un contract care este în interesul uh, clientului tău mai mare, cel puțin poți să spui, știi ceva, există o lege alternativă pe care o înțeleg mai bine, care este neutră și am putea să o folosim pe asta. Iată din nou potențialul de a oferi un, un, uh, o marjă de manevră micilor întreprinderi cărora nu le se vor mai arunca sub nas contracte gata pentru semnat. Nu văd unde este uh, ce este rău în asta, ori va funcționa, ori nu. Întreprinderile trebuie să se educe, consumatorii trebuie să fie și ei mai educați, uh, va dura ceva timp, dar până la urmă este o manieră nobilă de a rezolva uh, probleme legislative în cadrul Uniunii Europene și de a concilia diferențele. În rezumat, haideți să implementăm această propunere, să fim siguri că funcționează, altminteri nu vom înregistra nicicum uh, afaceri comerciale în plus față de cele pe care le avem acum. Mulțumesc și acum urmează uh, următorul vorbitor. Stimate domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, asociația pe care o reprezint a reprezentanților păturii de mijloc și asociația uh, mamă uh, reprezintă interesele tuturor întreprinderilor de dimensiuni mijlocii în uh, domeniul comerțului, al uh, activității meșteșugărești și a serviciilor din Europa. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi astăzi despre uh, dreptul european în materie de vânzări. Înainte de toate, noi salutăm această propunere de regulament prin care să fie creat un drept european opțional în materie de vânzări, iar în cadrul consultărilor care au avut loc, noi de fapt ne-am pronunțat pentru o armonizare de plină a dreptului privind vânzările, pentru că printr-o armonizare de plină noi am putea să atingem uh, efectele pozitive pe care și această propunere uh, dorește să le atingă, dar fără să mai apară și distorsiuni. Oricum, această soluție opțională este uh, utilizabilă până în momentul în care se va ajunge la o armonizare deplină un uh, drept comun european în materie de vânzări ar fi un pas esențial. Pentru că în clipa de față legislația în Europa este uh, foarte uh, dispersată în ce privește dreptul contractual, atât în ce privește relațiile B2C cât și în relațiile de afaceri B2B. Deci, um, atât în ce privește uh, dreptul uh, vânzătorului, a cumpărătorului și al consumatorului, când tranzacțiile sunt transfrontaliere, apar probleme pentru că nu știu uh, care lege devine incidentă. Deci, um, a existat ca atare o mare ezitare la un moment dat să achiziționăm mărfuri din alte state membre. Întrebarea este dacă marfa uh, poate să fie uh, vândută sub uh, o anume condiționalitate de returnare sau nu. Astăzi, relațiile cu partenerii din străinătate presupun ca cel puțin elemente esențiale ale dreptului național contractual să fie bine cunoscute și respectate. Acest lucru însă este dificil pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru că nu dispun um, de informațiile necesare și nici de posibilitățile financiare de a recurge eventual la o instanță uh, Uh, deci, uh, ideal ar fi ca și costurile de expediție să scadă. Iar dacă uh, întreprinzătorii se asociază în uniuni, atunci s-ar putea baza pe un drept unitar european care ar fi favorabil schimbului comercial și al schimburilor de servicii pentru că multe din aceste grupuri care se asociază provin din state diferite, iar în cadrul acestor cooperări, um, afacerile ar putea fi facilitate esențial prin existența unui uh, drept comun european. Cred că și costurile tranzacțiilor ar putea să scadă și ar exista avantaje pentru întreprinderile mici și mijlocii succesul uh, soluției opționale care este propusă depinde și de modul în care vor fi acceptate aceste prevederi de către consumatori și de întreprinzători, de către vânzători. Dacă propunerea convinge aceste părți uh, și se va bucura de susținerea lor, atunci noi credem că în curând se va putea Uh, conveni uh, asupra utilizării unui drept comun european, pentru că în felul acesta devine o șansă pentru rezolvarea posibilelor litigii, iar succesul poate fi intensificat din punctul nostru de vedere nu doar în domeniul B2C, ci și în întregul domeniu B2B. Deci, uh, fără limitări, că participarea unei întreprinderi mici sau mijlocii depinde de asta. Așa cum uh, funcționează lucrurile în clipa de față, este foarte dificil pentru că părțile trebuie să se uh, definească inițial. Ești tu o întreprindere mică sau mijlocie sau sunt eu o întreprindere mică și mijlocie? Uh, deci ă, ar trebui până la urmă să putem ă, să beneficiem de un efect ă, de sinergie, inclusiv în relațiile cu întreprinderii mari, întreprinderile mari. Pentru că ar fi ideal ca nu pentru fiecare tranzacție să se poată uh, Uh, concepe și să fie obligatoriu să concepe un contract specific. Asta ar costa foarte mult. Sigur, uh, cu 186 de articole, uh, cred că lucrurile sunt destul de complicate, dar probabil că mai scurt nu poate să fie un asemenea regulament. Sigur că mai sunt probleme legate de cine îi reprezintă pe creditori, pe debitori, din punctul nostru de vedere, trebuie uh, evitată o coliziune uh, legislativă. Pentru noi este deosebit de importantă și respectarea unor clauze legate de proprietate care să fie uh, recunoscute transnaționale uh, fără să se înființeze neapărat și un registru al proprietăților național sau transnațional. Ar fi în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii pe piața internă și ar facilita și cooperarea între ele. Iar um, o asemenea prevedere, în cazul de insolvență a cumpărătorului, uh, ar fi posibilă valorificarea mărfi deja furnizate, dar care încă nu a fost plătită de către cumpărător. Și um, în felul acesta, în toate statele membre, um, s-ar putea respecta acest criteriu și chiar când nu există încă o armonizare legislativă în ce privește proprietatea ar fi suficient dacă am avea o reglementare în uh, dreptul comun opțional legat de vânzări iar atunci când uh, nu este achitat prețul de cumpărare, ca în cazul unei insolvențe să existe dreptul furnizorului de a-și recupera marfa. Noi am făcut Comisiei o propunere concretă în acest sens. În încheiere, aș vrea să mai spun în legătură cu anexa 1, cu dreptul contractual propriu-zis. Uh, Regulamentul uh, se va transforma într-o legislație uh, activă în statele membre și uh, în reglementările din tratatul Roma 1 nu ar fi încălcate altfel. Dar noi ne-am dorit, de fapt, o reglementare care să fie mai clar definită astfel încât să se evite orice fel de coliziune. Deci, ă, în cazul unor contracte mixte ar trebui să fie clarificări, pentru că anexa 1, ă, din acest punct de vedere, nu aduce suficiente clarificări. Deci, anexa 1 din punctul nostru de vedere este greu de înțeles și de interpretat și uh, reglementările care uh, nu pot fi uh, rezolvate în baza legislației naționale ar trebui să se regăsească în această anexă. Acest lucru ar fi inclusiv valabil pentru domeniul de aplicare în baza dreptului comun contractual și ar trebui să fie și definite anumite reglementări. Deci articolul 1 până la 9 ar trebui să fie incluse în anexa 1. Regulamentul uh, face trimitere la o serie întreagă de prevederi legale despre care nu știm cum vor fi interpretate pe plan uh, național. Noi sperăm ca uh, aceste concepte legislative să uh, nu fie interpretate conform specificului și tradiției uh, dreptului din fiecare țară membră. Tocmai de aceea, în anexa 1, aceste concepte legale ar trebui să fie bine definite. Comisia a imaginat niște linii directoare, iar dacă acest lucru se intenționează printr-o documentare, noi am salutat acest lucru pentru că ar spori acceptanța pentru această reglementare. Și în legătură cu anexa 1 încă o critică în ce privește respectarea intereselor celeilalte părți contractuale. Uh, deci, aici o legătură cu articolul 2, litera B. Din punctul nostru de vedere, această reglementare este de înțeles în uh, relația B2C, dar mai degrabă de neînțeles în relația B2B pentru că nu va fi favorabilă unei acceptanțe în relația B2B și noi ne-am dorit ca negocieri eficiente um, să uh, ducă până la urmă la prețul cel mai convenabil pentru consumator. În final, ar fi de dorit ca uh, dreptul uh, comun um, european în materie de vânzări să fie acceptat și pe plan național, pentru că în felul acesta, până la urmă, s-ar ajunge prin această cale ocolită totuși la o um, legislație armonizată. Dacă toate statele membre ar respecta relațiile comerciale această reglementare, am ajunge practic la o armonizare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și ultima intervenție. Mark Frile din partea unei societăți de avocați. Uh, bună ziua, fac parte din această profesiune care adesea este considerată ca fiind mai interesată de reglementările care simplifică viața și care facilitează tranzacțiile, dar există o mare parte din uh, colegii noștri, eu sunt avocat, vă cum spuneam, care, din contră, se interesează de foarte multă vreme de cea mai, în cel mai bun mod de a conta pe Europa și care e îngrijorată de limitele care, sau barierele care se pun uh, încheierii contractelor transfrontaliere sau realizării acestora. Eh, printr-o serie de organizații. Noi am avut ocazia să urmărim îndeaproape eforturile făcute de instanțele europene înspre o armonizare a dreptului contractual și am avut ocazia să publicăm numeroase lor de poziție, care întotdeauna merg, merg într-un sens pozitiv și anume încercând să identificăm în primul rând adevăratele obstacole care se opun fluidității tranzacțiilor europene și pentru a le identifica cu ajutorul practicienilor pe teren, uh, cei care zi de zi cu firmele se ocupă de uh, uh clienți uh, care le prezintă diverse probleme concrete. Și în acest context am văzut treptat cum apar și studii academice și mai ales cadrul comun de referință. Și am spus, iată, în, în sfârșit suntem pe calea cea bună, însă haideți să fim atenți că, fără îndoială, că trebuie să facem niște anchete mai aprofundate ca să știm dacă diversi utilizatori de pe teren vor fi interesați de aceste principii dezvoltate foarte pe larg într-un document academic numit Cadru Comun de Referință. Și pentru practicieni, obstacolele care par cele mai evidente uh, în calea fluidizării tranzacțiilor europene sunt obstacolele uh, sau constrângerile de natură uh, adesea destul de particulară și nu neapărat contractele, deci, sunt, e vorba nu neapărat de contractele de vânzare-cumpărare. De exemplu, în dreptul construcțiilor sau dreptul ingineriei, dreptul bancar, dreptul serviciilor, acolo există obstacole zi de zi uh, în calea unor contracte foarte importante care nu se încheie și asta uh, naște foarte multe dificultăți. Și în acest context am urmărit cu mare interes evoluția reflexiilor europene și a doamnei comisar Reding în legătură cu perspectivele de a se dezvolta o reflexie europeană în urma publicării cadrului comun de referință și așadar am salutat mai ales faptul că domnia sa a uh, orientat acțiunea europeană spre trei elemente. În primul rând, condițiile generale standard, în al doilea rând, dreptul consumatorilor și în al treilea rând, principiile comune ale dreptului contractual. Se, nouă ni s-a părut că este o cale foarte bună și insistăm mai ales pe al treilea, al treilea element, principiul comun al dreptului contractual, care uh, sau principiile comune care pot fi utilizate rapide, rapid în contracte de orice natură. Și ne-a mirat puțin uh, după cum s-a și spus adineori, faptul că s-a schimbat perspectiva, și anume, s-a s orientat mai apoi uh, lucrările europene spre un text limitat la dreptul vânzării și care, în plus, și pentru noi e și mai umitor faptul acesta, care vrea în același timp să reglementeze chestiunile uh, sau contractele între profesioniști și cele, sau între comercianți și cele între comercianți și consumatori și întâmpinăm cu rezerve această evoluție. Asta din mai multe motive. În primul rând, nu ne convinge afirmația că astăzi există obstacole juridice majore care să justifice un regulament european opțional în domeniu. Și motivul pentru care credem asta este foarte simplu, și anume că deja în reglementările la nivel național există texte de calitate pe eh, aceste subiecte, pe aceste teme și de altfel dacă ne gândim la ce spun eh, comercianții eh, și nu e dificil de cunoscut acest lucru, și în plus există și dispozițiile internaționale, cum ar fi Convenția de la Viena sau principiile de drept. Deci pentru vânzările între uh, comercianți avem uh, foarte dific- mari dificultăți să înțelegem de ce este necesar să avem un regulament atât de uh, voluntarist uh, precum cel uh, care îl, pe care ne-l propune Comisia. Apoi, să reamintim un principiu fundamental ce caută comercianții? Caută să aibă un cadru ca să aibă cât mai puține riscuri și ca dreptul să faciliteze tranzacțiile. Deci noi încercăm să găsim un drept de facilitare uh, cu libertatea absolută contractuală. Apoi, avem și contractele uh, B2C. Aici ne miră puțin că există o poziție foarte, hm, a, nu știu, constrângătoare a Europei la ora actuală, pentru că avem impresia că e un subiect în legătură cu care construcția europeană ă, avansează corect. E mai ușor. Fiecare țară are propria sa cultură și propriul său nivel. Dar apoi, când privim întreaga construcție europeană și mai ales ultima directivă din 5 octombrie 2011, 25 octombrie 2011, ne spunem, da, iată, se merge pe calea cea bună. O armonizare progresivă. E foarte complicat, dar direcția este corectă. Deci ne, ne-a spus că, sigur că nu există obstacole majore astăzi care să ne impună să adăugăm un alt strat de uh, reglementare. Și de asemenea ne îngrijorează această ambiție dublă, ce anume ca în același timp să uh, se ocupe acest regulament și de vânzările B2B uh, și B2C. Am vorbit în drept de protecția consumatorilor. Asta, vorbit, uh, asta este până la urmă esența, vânzările, între, vânzările B2B e vorba de acolo un contract de facilitare. Deci există o contradicție intrinsecă să vrei să reglementezi în același timp un drept de facilitare și un drept de protecție. Și noi nu credem în orice caz deși până la urmă ar fi posibil, dar nu credem că ar merge asta spre mai multă uh, inteligibilitate și simplificarea textelor. Virtuți esențiale care permit ca textele să fie acceptabile și facilitează utilizarea lor de noi toți, Consiliul Consumatorilor, uh, uh, Consiliul Comercianților și în acest context luarea de poziție a CCBE, gruparea tuturor avocaților europeni, a fost că în materie de drept european, european al vânzărilor, un nou strat de reglementare juridică, în plus față de instrumentele deja existente, ar putea să însemne, însemne un prejudiciu față de o structură a dreptului european contractual clară și transparentă și să aibă astfel un efect de negativ asupra principiului de securitate juridică pe de o parte și un efect negativ și pe viitor în legătură cu evoluția de dorit a unei armonizări a dreptului contractual. Deci, în acest context, ne mai punem o întrebare, și anume, oare un regulament opțional atât de detaliat ca cel care ni se propune astăzi, 186 de articole, care e dificil chiar și pentru noi juriștii de interpretat, ale căror, ale căror limite rămân încă de impus, oare nu riscă să uh, uh, să meargă în sens contrar scopului uh, căutat de noi toți, pentru că atunci când exercităm această opțiune, el va înlocui prin definiție orice fel de lege națională contrară. Și oare asta nu înseamnă să intri în contradicție cu armonizarea? Oare nu riscăm ca unele parlamente europene, ca Parlamentul European sau unele parlamente ale statelor membre vor uh, o, o dezvolta o originalitate națională ca să evite alegerea acestui text de către părțile contractului? Uh, Așadar, iată, o, o mulțime de mijloace, de uh, motive, de fond, care ne fac să spunem că în situația actuală acest regulament european e inadaptat și că nu se înscrie în mod suficient în, pe linia eforturilor deja făcute uh, până acum, eforturi foarte lăudabile, făcute sub impulsul Europei de către academicieni, oameni de știință, practicieni, talentați, care au dorit și ei să promoveze dreptul european contractual. În ce privește aspectul formal, acesta a fost deja evocat aici. Eu mai adaug doar că, sigur că și noi suntem sensibili la analizele făcute de mai multe parlamente naționale și mai ales atunci când s-a spus că acest regulament e contrar principiului subsidiarității. Deci noi am dorit ca eh, să ne fie risipite aceste îndoieli. Și eh, pentru asta considerăm că nu avem multe soluții. Noi credem că ar trebui să realizăm consultații pe scară largă cu utilizatorii ca să demonstrăm dacă da sau nu există obstacole serioase în calea vânzărilor transfrontaliere și am putea verifica astfel și dacă conținutul regulamentului propus are uh, o, uh, a integrat principiile fundamentale ale dreptului contractual care s-ar putea extinde la toate contractele ca într-o zi să avem un drept armonizat contractual. Deci, în concluzie, ce credem noi? Noi credem că e necesar să facem o pauză, să organizăm adevărate consultații pe baze concrete și cu o metodologie care să ne permită să relevăm adevăratele mize și preocupările prezente și, desigur, viitoare ale utilizatorilor și ale avocaților acestora. Și noi credem că aceste consultații privind obstacolele nu trebuie limitate la dreptul vânzărilor, ci să reia, întrucâtva, spiritul uh, uh contractului comercial european, adică să se uh, dezvolte pe diversele tipuri de contracte în care ar putea apărea obstacole. Contracte de construcție, de servicii financiare și, de ce nu, de contracte publice, pentru care Astăzi există, iată, atâtea obstacole între diferitele state membre și noi credem că dacă se dezvoltă, se face această analiză și se fac aceste consultații și studii de impact, atunci împreună vom putea vedea dacă e bine sau nu să uh, există acest regulament opțional asupra de vânzării și vom putea să ne îndreptăm spre un drept contractual european care se construiește pas cu pas, să se construiască pas cu pas și poate mai eficient. Vielen herzlichen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule Frile. În felul acesta i-am auzit pe toți experții. Întreb pe coraportori dacă doresc să intervină Eh, și eh, în ce privește pe domnii Herzl și profesorul Timi, eh, aș întreba ce lipsește în mod special în acest text? Cea de-a doua întrebare. Vă puteți imagina că poate din punct de vedere experimental ar fi mai bine venit să restrângem puțin domeniul de aplicare de pildă, să limităm domeniul de aplicare doar asupra unor uh, activități comerciale prin internet. O întrebare adresată profesorului Laibre. Apreciez uh, uh, cuvintele sale în legătură cu clauza privind IMM-urile. E bine, dacă un asemenea contract există cu participarea unei întreprinderi care nu este IMM, într-un afacere B2B, mai există și posibilitatea alegerii uh, legii. Și atunci întotdeauna va exista libertate contractuală. Cel de-al doilea punct, dacă nu s-a optat pentru o legislație, atunci obiectivul regulamentului nu a fost atins, pentru că regulamentul are ca obiectiv uh, uh, să se înțeleagă că este vorba despre legislație națională și legislație transfrontalieră. Deci, uh, riscul apare din nou să uh, se opereze cu 27 de legislații diferite, practic 28 cu cea comunitară. Această deschidere există de facto, pentru că niciun stat membru nu este împiedicat ca să recurgă și la legislația comunitară în interiorul propriilor granițe. Unii vor opta pentru această soluție, alții poate nu, dar posibilitatea va exista. Și o întrebare între, adresată domnului profesor Castronova Costronovo, ce crede că ar trebui să mai fie introdus aici în legătură cu anumite capitole legislative sau subiecte juridice care nu au fost respectate în text? Și o rugăminte adresată domnului Scaga, propunerea pe care i-ați făcut-o comisiei în legătură cu această rezervă privind proprietatea. Uh, deocamdată noi suntem legiuitorii, deci propunerea trebuie să ne o faceți nouă. Deci acestea au fost întrebările și vă întreb cine dorește să intervină primul dintre domnii profesori. Bitte. Mulțumesc. Viziunea Comisiei în ceea ce privește problema internetului e următoarea. un comerciant vrea să facă comerț transfrontalier cu o singură țară, atunci ar fi bine să cunoască legislația țării sare și țării în cauză. Dacă e vorba de mai multe state, după cum au spus colegii mei, atunci are avantajul unei legislații comune. Deci e o chestiune de volum. În practică, acest lucru poate fi tratat uh, Uh, la nivelul uh, B2C sau IMM-uri, cum vorbim noi, uh, prin internet. Deci există o Uh, parte frumoasă a unui cod pentru internet, dar oare avem nevoie de 186 de articole într-un uh, text uh, juridic complicat pentru a cumpăra o simplă pereche de pantofi? Răspunsul este mai degrabă nu. Ar trebui simplificare. De asemenea, considerăm că trebuie să ținem cont de mediul uh, prin care se face comerț. Dacă e online, atunci trebuie o anumită disciplină, fiindcă nu există niciun fel de întâlnire fizică, așa că e nevoie de un regim potrivit limit. Avem nevoie așadar, trebuie să ne concentrăm mai mult uh, asupra acestui aspect în piața unică. Iar în ceea ce privește mm, lucrurile care lipsesc, era uh, problema că nu se menționa insolvența și suntem de acord. A trebuit să protejăm pe consumatori, să protejăm IMM-urile unele față de celelalte. Deci, acesta a fost răspunsul meu la întrebarea adresată. Vreau și eu, domnule președinte, să adaug câteva mm, observații. În textul scris, la final, sugerăm să se vehiculeze câteva reguli care poate sunt superflue în relația B2B. Uh, am ascultat cu atenție ce a spus Tina Somor, și am uh, considerat că uh, toate aceste reguli au în comun faptul că în uh, cadrul acestora, părțile sunt obligate să divulge informații în timpul negocierilor, în momentul în care relația ar putea chiar să se afle în dificultate. Problema este că, în mod normal, da, se negociază, dar nu cred că ar trebui să fie forțate aceste părți să negocieze. Deci, uh, cam asta e problema. Celălalt punct pe care vreau să-l menționez se referă la faptul că regula bunei credințe, din experiența mea, după cum a spus și colegul nostru italian, este aceea că, de fapt, există uh, o răspundere și trebuie să se acorde compensații în momentul în care regula bunei credinții, credinței este încălcată. Cred că textul la articolul 2 nu este autosuficient pentru a acoperi ambele situații, B2C și B2B. Recomandarea noastră finală din aviz este ca restricțiile pentru IMM-uri să uh, fie privite ca fiind nenecesare în momentul aplicării legii ca și legislație generală. Pentru că, din nou, uh, dacă nu am face asta, am împovăra um, întreprinderile cu costuri nenecesare. Mulțumesc. Domnul Libel. Lible, mă scuzați. Domnule președinte, ați uh, întrebat ce se întâmplă cu IMM-urile. Și da, aveți dreptate, IMM-urile, de fapt toate întreprinderile, au posibilitatea de a a um, ajunge la un numitor comun și de a utiliza dreptul comunitar de vânzare-cumpărare dar problema este că acest lucru se întâmplă mereu în cadrul dreptului național obligatoriu. Deci, chit că acest drept este voluntar, cel european, avem apoi dreptul național care este obligatoriu. Și, uh, iată, cele două nu se pot concilia. Deci acesta este riscul pe care ni-l asumăm. În rest, pentru mine această limitare la IMM-uri este de înțeles și în uh, relația uh, din uh, viața de zi cu zi, um, trebuie până la urmă ca IMM-urile să fie verificate câți angajați au, dacă se califică și așa mai departe. Referitor la deschiderea acestei legislații pentru vânzările interne, se poate face asta, dar lăsăm la latitudinea statelor membre dacă vor să facă uh, ca legislația internă să concureze cu cea comunitară. Deci, până la urmă, lăsăm statele să uh, decidă și lăsăm tocmai acei actori să decidă care, de fapt, sunt reticenți. Știm, putem să previzionăm rezultatul. În al doilea rând, uh, tăiați din capul locului posibilitatea de a uh, elimina dezavantajele concurențiale. Dacă vrem așadar să aplicăm legislația comunitară în materie de vânzare uh, pe plan intern, atunci sunt afectate și costurile de tranzacționare. Există or, va, va exista o singură regulă pentru Europa. Dacă Germania spune da, atunci Germania va face. Dacă italienii spun nu, atunci italienii trebuie să continue cu două legislații în vigoare și se ajunge la fragmentarea competitivității din cauza regulilor dumneavoastră. Deci nu mă convinge asta. Și în al treilea rând, chit că nu m-ați uh, întrebat, dar vreau să fac eu un comentar. E vorba de directiva întârzierii plăților și despre regulamentul în ceea ce privește insolvența. Eu sprijin uh, acest demers, domnule Xaga, dar nu știu dacă veți avea succes. Președintele, poate că cu legislația opțională ar fi puțin mai simplu, dar asta în paranteză fiind spus. Profesorul Castronovo. Si, eh, quello che io ho detto sulla... Da, ce am spus eu în legătură cu propunerea de regulament nu e că lipsesc norme, deși nu neapărat că lipsesc norme, deși dacă se, vrea a, se face o analiză punctuală a celor ce uh, lipsesc față de canonul general al contractelor și obligațiilor, atunci sigur că putem găsi o serie de norme care lipsesc, de exemplu normele privitoare la invaliditate sau vici, viciul de consimțământ. Există o invaliditate mai gravă și anume nulitatea, de exemplu, contrarietatea față de normele imperative, care aici nu e prevăzută. De exemplu, lipsește o uh, reglementare generală a culpei contractuale, responsabilității precontractuale. Se limitează acolo să se vorbească despre informațiile precontractuale și se face o listă de o serie de obligații de informare. Apoi e o problemă și de tehnică legislativă. Se poate opta pentru o regulă generală care să spună că părțile trebuie să se comporte cu bună credință sau se poate alege o reglementare de acest tip foarte analitică, dar care riscă să fie prea stufoasă. Și e o chestiune de sensibilitate, de cultură juridică până la urmă. Și pentru unii dintre noi de aici, numărul articolelor e excesiv cum au spus colegii britanici. Pentru alții e insuficient. Probabil că adevărul e undeva la mijloc, și anume, după cum spuneam eu, e mai mult o chestiune de <laughs> uh, structură generală a proiectului, pentru că se pleacă de la o reglementare care să se refere la contractele în general și după aceea se concentrează pe uh, lucrurile doar pe vânzări. Dacă s-ar fi făcut o alegere mai precisă, de exemplu, să se spună, haideți să facem o parte generală pe obligațiile, obligații și contracte și apoi o parte specifică concentrată pe vânzări, atunci probabil că lucrurile s-ar fi rezolvat într-un mod uh, mai acceptabil. De exemplu, există o normă, bine, poate să fie și uh, prea uh, stufoasă, după cum spuneam, Însă, într-o reglementare care privește în mod fundamental legăturile sau vânzările uh, B2C, un articol cum este articolul 39 privitor la clauzele contractuale standard uh, care intră în conflict, conflict in general conditions, e o normă uh, superfluă, cred eu, pentru că un consumator niciodată nu va întruni condiții generale sau nu va avea condiții generale de contract. Asta ar putea eventual să privească vânzările B2B atunci când contractul uh, poate să fie cu un IMM, dar IMM-ul nu are astfel de condiții generale de contract în majoritatea cazurilor. Deci o normă ca aceasta ar putea eliminată fără nicio problemă pentru nimeni o observație. În final, am auzit aici spunându-se de mai multe ori că regulile trebuie scrise în mod clar, simplu, astfel încât toți operatorii să le înțeleagă. Eu cred că e doar o iluzie naivă, care apare de fiecare dată când se spune că se dorește a se face un proiect de lege care să fie înțeles de toți. Eu, cu modestie, întreb colegii englezi dacă ei cred că businessmenii britanici înțeleg toate argumentațiile sofisticate a lordului Devlin care uh, decid în uh, uh, litigiile dintre ei. Pot să vă spun că nici codul civil german nu e pe deplin inteligibil. Urmează acum raport, coraportorul desemnat vrea să intervină? No, no, eu non, non voglio fare domande perché solo una considerazione. Ah, mă voi limita la o uh, remarcă. Sigur, uh, subiectul este foarte vast. Și uh, experții și prietenii care au susținut astăzi ne-au prezentat și un cadru, bine, nu unanim, de opinii, și mă tem că la fel se va întâmpla și între noi, că uh, activitatea noastră este la, la început, dar deja trebuie să știm că există opinii diferite. Și apoi, am intuit din cele ce s-au spus aici și uh, există unii care au mai multe obiecții decât alții, că trebuie să ajungem la un rezultat. Noi suntem organismul de natură politică, nu tehnică europeană. Dar noi trebuie să elaborăm norme tehnice. Însă, noi, ca politicieni, avem obligația să ne, să ne stabilim un scop. Și scopul muncii noastre trebuie să fie cel de a favoriza o mai bună circulație chiar și a reformelor contractuale sau a formelor contractuale în Europa. Deci dacă noi avem această hotărâre care trebuie să fie a priori, că din punct de vedere politică, nu a posteriori. Dacă avem această voință, atunci trebuie să alegem cea mai bună formă. E clar că riscăm să facem norme care apoi nu funcționează. Dar oricum, e sigur că dacă suntem mai hotărâți, și eu cred că noi suntem, cel puțin noi raportorii, dacă pot să vorbesc în numele tuturor și și în cealaltă comisie care se ocupă de această afacere, atunci vom continua această analiză și când va trebui să elaborăm rapoartele, vom interveni pe textul propus de comisie. Danke, Frau Kollegin Regner, bitte. Doamna Regner are cuvântul, vă rog. Eu am o întrebare generală către toți experții noștri, mai ales uh, și către experta noastră. În calitate de consumator, pe mine mă interesează un lucru cum beneficiez de securitate juridică și cum se ușurează viața mea, cum devine mai bună cu această propunere de act normativ. În, înaintea semnării unui contract de vânzare-cumpărare, respectiv în momentul încheierii acestuia, consumatorii nu se interesează prea mult de ce drept se aplică, ci apare legislația în, uh, în discuție atunci când apar litigii. Cred că ar trebui să fie totul foarte clar din capul locului. Roma 1 e o, o alternativă uh, practică, oferă soluții practice, fiindcă se axează și pe conflict. Ei bine, în opinia mea, e o soluție bună pentru întreprinderile care um, pot să aleagă. Problema apare în momentul în care nu uh, se face o alegere și atunci intervine Roma 1. Așa că vă întreb, uh, stimați invitați, această propunere de regulament, ce îmbunătățiri mi-aduce mie ca și consumator și ce securitate juridică mi-aduce în plus? Doresc să menționez încă un lucru care e foarte interesant, mai ales în situații de conflict, în situații de litigiu. Consumatorii pe viitor uh, ar trebui oare să uh, se informeze din timp și să ia o decizie, să aleagă? Pentru că, uh, așa cum interpretez eu regulamentul acum, propunerea acum, se deduce că acest uh, drept la opțiune este unul de fațadă, fiindcă, practic, eu, în calitate de consumatoare, spun fie accept uh, toate condițiile așa cum sunt ele definite și uh, semnez contractul, fie, dacă nu accept, nu există contract de vânzare-cumpărare. Eu, în calitate de consumatoare, nu uh, percep îmbunătățiri mari și atunci mă interesează acest lucru, mă interesează opinia dumneavoastră, fiindcă noi încercăm cu toții pas cu pas să facem ceva. Și orice început e oarecum uh, uh, greu și șontec, șontec ajungem până la urmă o minunată, la o minunată soluție europeană. Dar perioadele lungi de tranziție uh, vizează găsirea unor uh, soluții care să fie satisfăcătoare pentru consumatori, nu e așa? Mulțumesc! Eh, președintele, cine dorește din rândul experților să ofere un răspuns? Domnul Laible este primul. Mulțumesc, voi oferi un răspuns scurt. Iată care este opinia mea. Avantajul unui instrument opțional, eh, deci avantajul unui instrument comun, este, sper eu, faptul că se lărgește paleta ofertei, fiindcă există foarte multe întreprinderi care până acum se feresc de activitățile transfrontaliere, fiindcă se tem de Roma 1, se tem de articolul 6, se tem că vor răspunde în fața unei legislații uh, necunoscute. Ca întreprindere mare nu e nicio problemă, dar ca întreprindere mică, cu doar câțiva angajați, care face comerț online, uh, acest lucru poate să fie devină foarte problematic pentru că nici nu se gândește să facă comerț transfrontalier în momentul în care trebuie să se confrunte cu legislații necunoscute străine. Având o legislație comună comunitară, creăm condiții egale pentru toți și toată lumea poate participa la piață. Din Germania, din Austria, nu contează de unde, puteți să acționați în baza acestui uh, drept de vânzare uh, comun. Mulțumesc. Doamna Lichtenberger are cuvântul acum. Mulțumesc. Vreau să uh, îi felicit pe domnii profesori. Uh, ați reușit să nu creați și mai multă confuzie în uh, mintea mea deja confuză, unde domnește deja confuzia. Iată, mediul academic și-a întreprins sarcinile de data aceasta. Și acum, revenind la termeni mai serioși, vreau să vă spun că comerțul online va lua amploare indiferent cum va fi acesta reglementat, fiindcă există oferte, revenind, există oferte care pe viitor vor fi disponibile în primul rând pe internet și nu pe piața tradițională. Și aici vine și întrebarea mea. Uneori, mie, intervențiile noastre mi s-au părut cam pripite. Oare nu ar fi mai bine ca Uh, mai întâi să analizăm specificitățile comerțului online și să le reglementăm mai întâi pe acestea? Vă explic și de ce. La nevoie am putea să um, rezolvăm acele insecurități juridice care apar strict în uh, comerțul online. Nu ați vorbit uh, Ați vorbit într-adevăr despre acele 100 de articole, 100 și de articole care sunt greu de parcurs de consumatorul obișnuit și greu de înțeles. Dilema însă rămâne următoarea. Avem un uh, drept de vânzare care, dacă nu oferă standarde uniforme, uh, va, dacă nu dacă nu oferă standarde minime pentru întreprinderi, e o problemă, dacă nu oferă standarde maxime pentru consumatori, e o altă problemă. Așa că trebuie să găsim o cale de mijloc, ca să facă sens. Pentru că dacă slăbim uh, condițiile pentru drepturile consumatorilor, după primele două, trei uh, raportări naționale, vor apărea probleme. Pentru că, iată, consumatorii vor începe să se plângă că nu le-a le fost respectat dreptul și acceptanța față de acest instrument uh, normativ va scădea. Deci, uh, dacă avem, și da, pe de altă parte, dacă avem un uh, drept de vânzare cu standarde minime de protecție, atunci întreprinderile nu vor alege asta, fiindcă nu se vor vedea deloc avantajate. Avem așadar multe articole confuze și mie mi se pare că nu sunt ordonate cum trebuie. Și atunci vă întreb, cum anume am putea îmbunătăți textul, cum anume l-am putea consolida și vă rog să nu uh, mă încurcați și mai tare cu răspunsurile pe care le veți oferi, astfel încât să spunem, bine, ne axăm pe internet, pe comerțul pe internet și să vedem ce experiență rezultă din acest domeniu pentru ca mai apoi să ducem mai departe învățămintele și să le aplicăm în celelalte domenii. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Cred că această întrebare a fost deja răspunsă de experții noștri din Marea Britanie. Nu știu dacă vor și ceilalți să spună ceva. Domnul Leiple. Foarte pe scurt, doamnă Lichtenberger, sunt de acord cu dumneavoastră. Am fost surprins în momentul în care a venit Comisia cu o propunere care se ocupă de dreptul uh, de vânzări, pentru că eu credeam că va veni o propunere care se referă la comercializarea pe internet. Aici mi se pare că există o problemă. De ce Comisia a depășit acest cadru, n-am înțeles până astăzi. În ce privește uh, nivelul de protecție a consumatorului, uh, cred că aici protecția este mai mare în uh, dreptul comun european decât în mod normal și este prețul pe care întreprinderile trebuie să-l plătească astfel încât în Europa relațiile comerciale să poată să fie unificate. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, încă o dată. O întrebare scurtă suplimentară. Dacă uh, exprimați această poziție, de altfel și eu o împărtășesc. Deci, dacă e vorba de comerț transfrontalier direct, el are loc de obicei între două țări învecinate. Ehm, austriecii cunosc legislația din Italia, cunosc legislația din Bavaria. Nu este o idee preconcepută, să știți, <laughs> se bazează pe experiența mea de până acum și nu este atunci atât de dificil să te descurci. Deci în cred că valoarea adăugată a unei legislații comune europene nici măcar nu este foarte mare. Pentru că se știe cum stau lucrurile în aceste uh, relații între Austria și Bavaria, de pildă, sau Italia. Dar, esențial mi se pare mie, să putem preciza unde ar putea un uh, drept de vânzare care să fie uh, de fapt axat pe internet să poată fi extins nu am înțeles exact ce sfere doriți dumneavoastră să definim, pentru că și în relația transfrontalieră între Austria și Bavaria lucrurile pot să funcționeze foarte bine dacă îmi doresc să, mă, să uh, definesc de la bun început ofertantul și consumatorul, care să fie legislația uh, pe care să ne bazăm. Iar în ce privește dreptul european de vânzare pentru acorduri prin internet, asta într-un fel ne eliberează de presiunea de a armoniza prin directive, pentru că uh, putem uh, în felul acesta să salvăm cultura națională în materie legală și în același timp să avem una comună pe care ne bazăm. Doamna Tain, mulțumesc pentru expunerile foarte minuțioase și eu sunt surprinsă de complexitatea um, um, acestei reglementări nu am conștientizat până acum diferența între uh, dreptul național în materie contractuală și cel european. Dar sigur că pe termen lung, probabil că se va ajunge la uh, renunțarea la codului civil național uh, și la recurgerea acestor reglementări comune. Sigur că ne-ați prezentat uh, multe texte uh, articole care poate nu sunt foarte clare, ă, dar asta pentru că exista dorința să ne concentrăm pe toate tipurile de contracte și, de fapt, nu ă, ne-am limitat doar la ă, drept uh, în materie de vânzări. Dar ce credeți cât timp ar fi necesar dacă am putea să limităm această reglementare doar la drept uh, legat de vânzări? Pentru că, de fapt, noi uh, încercăm de aproape un deceniu să reglementăm lucrurile. Credeți că într-un timp relativ scurt am putea ajunge la un rezultat mai mulțumitor dacă am luat-o de la început și am încercat să înnoim în totalitate um, această propunere. Iar în ce privește conceptele um, legale care nu sunt clar definite, da, uh, știm care sunt cauzele pentru asta. Dar, în plus, au mai apărut și probleme de traducere, ceea ce și profesorul din Italia a criticat. Noi ne confruntăm în Parlamentul European adesea cu asemenea probleme, pentru că, de fapt, legislația se bazează pe culturi diferite și e foarte greu să ajungi la un numitor comun. Domnule doctor Saga, aș vrea să uh, spun că în legătură cu limitarea doar la uh, B2C prin uh, formule online, eu cred că n-ar avea un rost. Gândiți-vă la mari comercianți, la angrosiști, ei cum ar putea să aibă un câștig dintr-o asemenea reglementare, pentru că, de fapt, comerțul angro nu se derulează uh, online. Deci, din punctul nostru de vedere, nu ar fi o soluție fericită să ne limităm doar la formula online, să ajungem după aceea iarăși peste 5 ani să discutăm despre B2B și mai durează 5 ani unde vreți să ajungem. Dați-mi voie să completez și eu, spune președintele. De fapt, și domnul profesor uh, Laivle a făcut referire la aceste probleme. O intervenție din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să fac observații în legătură cu referatele experților, mai ales uh, referatele doamnei Sommer și domnului Sgaga, demonstrează cât de util ar, trebui, ar fi un asemenea drept comun european în vânzări pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dar mă voi referi la chestiuni care au fost menționate de doamna Regner, de doamna Lichtenberger și de doamna Tain. Doamna Regner, cum se va îmbunătăți situația consumatorului și domnul Leible a răspuns că deja uh, va exista o mai mare ofertă și uh, eu aș fi răspuns în același sens pentru că noi am încercat să organizăm un mystery shopping oferind online 100 de produse, să vedem dacă ele sunt prezente pe piața internațională și în 13 state membre, mai mult de 50 din aceste produse nici măcar nu erau oferite. Și, de fapt, peste 50% din aceste uh, produse puteau uh, fi uh, achiziționate mai ieftin în străinătate decât la ele acasă. Deci, uh, s-ar putea ajunge la prețuri mai bune. Cel de-al doilea element, un mai mare nivel de protecție a consumatorului prin dreptul comun european în materie de vânzări, pentru că este cert că aici oferta este mai bună decât în statele membre. Pentru a menționa Austria, aici există o ierarhie a drepturilor consumatorului în ce privește uh, produsele cu defecte, dar dreptul uh, european îi oferă uh, consumatorului posibilitatea să-și aleagă oriunde în lume produsul. Punctul esențial este că, pe de o parte, consumatorul va avea avantaje economice în sensul de o mai mare ofertă și prețuri mai bune și, pe de altă parte, și acest lucru este esențial, din punct de vedere legal, nu poate să piardă. Deci, are o situație economică mai bună, uh, și nu pierde nimic în ce privește protecția legală. Acesta este avantajul esențial pe care un drept comun european în materie de vânzări îl poate oferi. Și o ultimă intervenție. Să ne gândim care este situația actuală conform Roma 1. Conform Roma 1, consumatorul are doar un status quo. Este doar o legislație aplicabilă fie cea din statul național, fie dreptul uh, comerciantului, dacă acesta are standarde mai ridicate, dar nu are decât posibilitatea um, de a se decide pentru una din formule, în timp ce dreptul european îi oferă o selecție sub o opțiune suplimentară și, cum spuneam, niciunul din drepturile sale uh, nu este afectat. Deci chiar în situația în care comerciantul acționează și își oferă produsele doar în baza dreptului comun european, consumatorul poate să accepte pentru că el nu are cum să piardă, deci câștigă uh, o alternativă. Voi reveni la întrebarea doamnei Lichtenberger. Uh, de ce și domnul Labe a răspuns parțial la această întrebare. De, înțeleg de ce Comisia nu s-a rezumat doar la comerțul prin internet. Există trei motive, în esență. În Cartea Verde, pe care am lansat-o și um, consultările durează deja de șapte luni, aproape toată lumea care a participat la aceste consultări a spus nu dorim să ne rezumăm doar la comerțul prin internet. Deci nu ar fi existat uh, acceptanță pentru asemenea limitare. În al doilea rând, ar putea să apară și distorsiuni în domeniul competitivității, pentru că dacă ne-am limitat doar la comerțul prin internet, atunci comerțul prin internet ar avea niște avantaje în competiție vis-a-vis -vis de celelalte tipuri de comerț. Și în al treilea rând, în discuția privind directiva legată de protecția consumatorilor, într-adevăr, am luat în considerare și varianta de a ne limita doar la distribuția prin internet. Și în Consiliu, majoritatea statelor membre au fost împotrivă. De aceea, Comisia, în principal din aceste motive, s-a decis să nu ne limităm doar la comerțul prin internet. Și Uh, încă o observație finală legată de observația doamnei Tain în legătură cu aceste concepte juridice care nu sunt uh, precise. Există asemenea concepte. Dacă noi comparăm propunerea Comisiei cu studiul de fezabilitate făcut de către Comisia de Experți, există chiar în textul experților uh, un număr mai mare de asemenea uh, concepte imprecise, de pildă cuvântul reasonable. E bine, Comisia s-a străduit ca uh, acest tip de concepte să apară cât mai rar. Deci uh, cuvântul reasonable nu mai apare de 70 de ori, ci de mai puțin de 35 de ori. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că în cadrul consultărilor pe care le-am avut vara trecută, multe întreprinderi și multe alte părți interesate, grupuri de interese, ne-au spus reduceți numărul acestor cuvinte imprecise. Dar vreau să subliniez și vreau să o susțin pe doamna Tain, nu este posibil să elimin acest tip de termen definitiv, pentru că pentru dumneavoastră ca legiuitor este normal să spuneți că în dreptul civil există o tensiune între uh, siguranța uh, și garanțiile legale și uh, un anume uh, domeniu, o marjă de libertate între interpretare. Ideea este să folosim cât mai puțin termeni impreciși pe cât posibil. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. O scurtă întrebare. Spuneați că în domeniul business toți uh, au fost favorabili ideii de a nu ne limita la internet. Uh, dar nu ați spus care a fost punctul de vedere al uh, asociațiilor pentru protecția consumatorilor. Și v-aș ruga să completați această idee. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am spus că toți reprezentanții întreprinderilor uh, au fost împotriva unei asemenea limitări. Uh, dar uh, vreau să spun că majoritatea celor care s-au pronunțat s-au pronunțat în acest sens. Iar în ce privește asociațiile consumatorilor, în măsura în care îmi amintesc, nu știu dacă uh, uh ele s-au pronunțat în legătură cu asemenea diferențiere. Eu cred că nu s-au pronunțat în legătură cu o asemenea diferențiere între comerțul pe internet și nu. Uh, deci mai degrabă uh, era o atitudine critică față de instrumentul opțional. Nu s-a pronunțat de legătură cu comerț strict nu prin internet sau uh, dar dacă doriți pot să verific și să vă răspund uh, într-o discuție bilaterală. Mulțumesc. Dacă nu mai există întrebări adresate experților, doresc să vă mulțumesc tuturor. Prezența dumneavoastră pentru noi a fost foarte utilă și vom continua să colaborăm cu dumneavoastră în lunile următoare pentru că această propunere va trebui să fie analizată deosebit de minuțios. Bun, trecem atunci la punctul următor. Este vorba despre raportul colegului Luigi Berlinguer Într-un fel legat de acest subiect este vorba despre soluționarea online a litigilor în materie de consum și dau cuvântul domnului Berlinger. Noi affrontiamo qui il problema di... Ne ocupăm aici de problema unei propuneri provenită din partea Comisiei și care privește un pachet de reglementări, o directivă și un regulament privitoare la soluționarea alternativă a litigilor în materie uh, de consum și mai ales o directivă pentru consumatori, soluționarea alternativă și apoi, uh, deci SAL și apoi soluționarea online, SOL. Comisia a ales pentru a promova accesul la o soluționare rapidă, economică și eficientă a controverselor sau litigilor între consumatori și comercianți din luna noiembrie 2011, a ales de să propună două inițiative de lege și să facă distinția între înființarea unei structuri de soluționare alternativă și un regulament privitor la această soluționare, care este o practică ce se răspundește din ce în ce mai mult și care încearcă să stăvilească unul din riscurile cele mai grave, și anume uh, supraîncărcarea instanțelor cu uh, litigi din ce în ce mai multe. Și așa, așadar, uh, Comisia a propus anumite soluții alternative și în orice stat membru, însă ă, legate aceste puncte ă, între ele prin o legislație europeană. În plus, Comisia a simțit nevoia pentru consumatorii care își fac cumpărăturile online într-o altă țară decât uh, cea de domiciliu, într-un într alt stat membru, a simțit nevoia de a institui o platformă unică printr-un regulament privitor la soluționarea online a litigiilor care să se extindă la întreaga Uniune Europeană, dar care să se limiteze, pe de altă parte, la cazurile transfrontaliere, garantând astfel doar dreptul de acces. Și astfel furnizând consumatorilor și firmelor un ghișeu unic prin această platformă căruia să îi se adreseze ca să soluționeze uh, în întregime online contencioasele privitoare la contracte în termen de 30 de zile. Apoi, acest ghișeu unic va avea misiunea, ghișeul unic, desigur, la care apelează consumatorul, va avea misiunea de a trimite automatic, în mod automat această reclamație uh, către organul național competent uh, care își are sediu în statul membru interesat. Bun, acum încă nu cunoaștem foarte exact uh, care e stadiul negocierilor cu Consiliul, însă e clar că obiectivul președinției daneze e cel de a ajunge la un acord politic pentru o abordare generală pe întregul pachet și sol și sal și uh, întregul pachet care trebuie uh, propus în 30-31 mai 2012 la reuniunea Consiliului de, Competi- de Competitivitate. Ăsta ar fi tabloul general al situației. Comisia noastră trebuie să-și dea un aviz, astfel încât eu aș dori să vă împărtășesc câteva observații ale mele față de textul ce ni se propune de către Comisie. În primul rând, însă, aș dori să-mi exprim satisfacția și să salut propunerea Comisiei, deoarece împreună cu discuția de adineauri, ne face să vedem că există o voință de a activa în susținerea pieței interne și a dimensiune, inclusiv a dimensiunii sale digitale, cu mai multă integrare europeană. Și, de asemenea, uh, pentru a utiliza instrumentul care ni se pare oportun, să există această soluționare alternativă a litigiilor pentru tranzacțiile comerciale și deci de a favoriza accesul la această soluție, evitându-se barierele lingvistice și procedurile necunoscute și așadar condiția de inferioritate în care, în cadrul activităților comerciale transfrontaliere și pe tot teritoriul european, s-ar putea regăsi uh, o persoană anume și condiții care pun bariere uh, în calea pieței comune. Poate aici e încă și mai important decât în dreptul comercial să se stabilească standarde înalte de protecție a consumatorilor, imparțialitate, eficiență, transparență, dar mai ales facilitarea și simplificarea utilizării acestor instrumente, o eficientizare a rezultatelor și găsirea condițiilor ca consumatorul să dispună de o, un răspuns și și de despăgubire înainte de a trebui eventual să se adreseze instanțelor. Și aici se rezolvă problema dacă trecerea prin sol și sal e obligatoriu, e obligatorie față de uh, uh, adresarea către instanțe sau nu. Răspunsul comisiei e că nu există un raport de obligativitate, deci prima dată o, o soluție și apoi cealaltă. Un consumator, dacă vrea, poate să se adreseze direct instanței. Sigur, asta, dacă consideră că e o soluție mai bună pentru el. Uh, am o observație de făcut aici. De ce să limităm cadrul eficienței acestui regulament doar la tranzacțiile transfrontaliere și să nu le extindem și la cele naționale, pentru că, iată, ne vorbim de uh, mediul online și deci o limitare de acest tip ar putea prezenta dificultăți intrinsești din acest punct de vedere, inclusiv din motivul că directiva privitoare la e, sal se aplică deja tranzacțiilor, atât transfrontaliere cât și naționale. Și atunci de ce să facem o distinție la nivelul sol? Și atunci mi-ar plăcea să aud și o explicație. Dar oricum, un fapt de acest gen face să apară un dubiu. Apoi există probleme legate de uh, înțelegerea textului, pentru că această platformă uh, Sol, care, mă rog, este un portal, de fapt, nu știu dacă ar putea fi uh, complet satisfăcătoare față de exigențele și ar putea uh, oferi toate serviciile în mod eficient către consumatori. De exemplu, Asociația BEU ne sugerează mai mult decât o platformă uh, SOL, să avem o uh, platformă de informații. Deci să introducem în plus și elemente de informații care să faciliteze accesul. Uh, și acum, bine, mai este și un alt punct. Și anume, așa numite facilitatori. Adică se prevede că trebuie să existe uh, persoane de ajutor uh, care să uh, ajute uh, consumatorul să utilizeze această procedură. Aici trebuie mai bine precizate lucrurile și apoi trebuie să se garanteze că aceste persoane au beneficiază de o formare adecvată ca să poată apoi da informațiile necesare în consumatorilor în ce privește accesul la aceste instrumente informatice. Aș dori apoi să adaug câteva considerații care privesc punctele de contact. Deci care sunt uh, dat, uh, obligațiile și pentru acești facilitatori, ce se așteaptă de la ei, pentru că până acum uh, obligațiile au fost numite cam în mod cam generic, general. Cam acestea ar fi chestiunile pe care doream să vi le prezint în cadrul acestui prim schimb de opinii și poate putem vorbi și de durata, mă rog, de limitelor pentru a rezolva aceste probleme. Deci, 30 de zile pentru sol și în ce privește sal, însă termenul este înmulțit cu 3. Deci poate ar fi bine să existe aceeași durată pentru amândouă. Acestea ar fi observațiile mele și vă mulțumesc, domnule președinte. Herzlichen Dank, Herr Kollege Berlinguer. Mulțumim, domnule Berlinguer. Nu există intervenții. Cred că a fost oricum o primă informare. Termenul de depunere a amendamentelor va fi, este stabilit pe 29 martie, pe 26 27 uh, vom avea proiectul de aviz și examinarea acestuia. Foarte bine, trecem mai departe și avem punctul 24. 4, care se referă la uh, raportul domnului Bușoi, din nou soluționarea alternativă a litigiilor. Vă rog, aveți cuvântul. Chair, uh, I would like to shorten a little bit my intervention. I know it Mulțumesc, domnule președinte. Știu că e târziu și intenționez să fiu succint. Vreau totuși să mă refer la un prim schimb de opinii, la ce s-a întâmplat, fiindcă acum discutăm uh, ceea ce a fost inițial prezentat Uh, de domnul Berlinguer. E un dosar important luat la comun și știu că Comisia privește acest lucru ca fiind important pentru piața internă. Consumatorii și întreprinderile au nevoie de compensare în momentul în care uh, apare un litigiu. E vorba de compensare judicia- judiciară, dar aceasta e foarte costisitoare și ca timp și ca bani dincolo de micile plângeri uh, care se înregistrează, nu se registrează nimic altceva, nu se ajunge în instanță, fiindcă costurile ar crește considerabil pentru toți cei implicați. De aceea, propunerea comisiei mi se pare să fie una bună, dar mai e nevoie de finisarea unor detalii și cred că ar trebui să ne ocupăm de acestea pentru ca la final sal să fie un sistem optim. Mai întâi trebuie să clarificăm uh, soluționarea alternativă a litigiilor. Există uh, o definiție la articolul 2, dar aș prefera să apară una clară și la articolul 4. E necesar să se întâmple asta pentru a ști exact în termen procedural despre ce discutăm în această directivă. În al doilea rând, este extrem de important să stipulăm principiile de bază care să vizeze uh, toate entitățile implicate în sal. Salut inițiativa Comisiei de a crea un cadru cu aceste principii, dar Comisia a omis câteva dintre principiile incluse în uh, într-una din uh, recomandările noastre din uh, 1998 și 2001. Uh, e vorba de faptul că sunt acoperite toate entitățile sal din Uniunea Europeană, care sunt astăzi foarte diverse. Înțeleg logina, logica omiterii unor uh, entități doar de dragul uh, unificării schemei sal, dar există câteva principii precum legalitatea și libertatea, principii care ar trebui să fie uh, utile. Uh, Referitor la legalitate, e util să menționăm asta, mai ales când entitățile SAL sunt implicate în decizii obligatorii, ceea ce înseamnă că părțile nu pot să acționeze în instanță, mai ales în litigiile transfrontaliere. Dacă principiul legalității nu este înscris în litera legii, atunci protecția va fi una uh, Uh, mai redusă la nivel comunitar față de nivelul național. Principiul libertății este și acesta important, însemnând că decizia poate să fie obligatorie doar dacă părțile vizate au fost informate și dacă acceptă această decizie. Cred de asemenea că părțile interesate ar trebui să poată să se retragă din procedura SAL dacă nu sunt satisfăcute de ceea ce se întâmplă. Câteva detalii pentru transparență. Eu cred că transparența trebuie să existe pentru ca consumatorii să primească informațiile de care au nevoie și pentru ca sal să fie mai accesibile și uh, asta pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Cred de asemenea că informatorii ar trebui să primească informații într-un limbaj simplu pe înțelesul tuturor. În ceea ce privește expertiza și imparțialitatea, articolul 6 este puțin cam vag. Există o simplă provizie în ceea ce privește faptul că entitățile legale implicate în sal nu trebuie să aibă conflicte de interese. Nu e suficient. Ar trebui câteva detalii despre aceste uh, conflicte de interese și modul în care trebuie să fie dovedite. Uh, chiar și recomandarea uh, 98 uh, conține mai multe detalii în acest sens. Nu văd de ce ar trebui să fie mai lax și acum. Uh, Problema imparțialității va depinde și ea de opțiunea pe care o vom avea în legătură cu domeniul de aplicare. Poate că vă îngrijorează articolul 228, uh, uh, care exclude um, persoanele juridice angajate exclusiv de comerciant. Vreau să mă asigur că cei implicați în sal sunt uh, imparțiali. Cât timp sunt imparțiali nu e o problemă, pentru că entitățile sal ar putea fi chiar secundare. Uh, eu aș vrea să avem un echilibru între posibilitatea de a continua utilizarea sistemului existent acum, schemele interne SAL, care în anumite țări și în anumite întreprinderi pot funcționa bine, și cerința de a respecta criteriile pentru imparțialitate. Sigur că aceste organisme ar trebui să se adapteze astfel încât să confere garanții de independență și imparțialitate. La final, spun că în opinia mea, procedurile sal ar trebui să aibă un uh, efect um, suspensiv și nu cred că ar trebui să fie înfrânate posibilitățile de a uh, se ajunge în instanță dacă nu se ajunge la rezultate satisfăcătoare într-o primă instanță. Nu am fost exhaustiv în uh, prezentarea mea. Deocamdată acestea sunt observațiile preliminare. Mai am câteva idei pe care vreau să le împărtășesc la reuniunea coordonatorilor din, uh, raportorilor din umbră. Până atunci aștept amendamentele și sunt foarte deschis. Vreau să găsim o cale de mijloc astfel încât schemele SAL să fie un instrument bun și eficient pentru consumatorii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Bușoi. Doar o intervenție din partea Comisiei. Doamna Russo. Aveți cuvântul, doamnă. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman, and uh, thanks to the Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorilor pentru comentarii. Vreau să subliniez importanța acestor două propuneri în cadrul uh, Single Market Act. Sunt două propuneri cheie pentru creștere și redresare și noi toți am luat angajamentul să le adoptăm cât mai rapid posibil și aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru modul în care a examinat aceste propuneri. N-am mult timp la dispoziție, așa încât nu voi răspunde în detaliu comentariilor făcute de către cei doi raportori. Vreau doar să spun că în legătură cu sol, noi luăm notă de comentariul în sensul că trebuie extinse solurile care funcționează astăzi și la litigiile interne și nu doar transfrontaliere. Comisia nu a făcut-o încă de la început, pentru că am crezut că ar fi fost mai bine să avem o fază inițială în care această platformă să se ocupe doar de litigiile online transfrontaliere, pentru că cele transfrontaliere sunt cele mai problematice. Însă, dacă asta a fost uh, dorința dumneavoastră, vom uh, uh putea face și în acest fel, și deci în legătură cu propunerea pentru directivă, mulțumesc și raportorului pentru comentariile constructive. Aș vrea doar să clarific motivul pentru care nu am uh, a, a, menținut toate principiile din recomandările din 98 și 2001. Ei bine, a fost pentru că am, am vrut să găsim echilibru între principiul de bază și funcționalitatea instrumentului, că e vorba de un instrument juridic care va avea efecte juridice și am, fost, am vrut să ne facem, să ne asigurăm că nu le, trans, nu le transcriem unul câte unul ca entitățile uh, sal să poată lucra fără prea multe constrângeri, dar acestea fiind spuse, suntem uh, deschiși dacă trebuie să înscriem și principiul egalității și libertății, dacă vom putea să o facem, astfel încât ca până la urmă entitățile uh, sal să nu fie împiedicate să uh, își facă treaba cât mai bine pentru consumator. N-am mult timp la dispoziție, mă opresc aici, mulțumesc pentru activitatea noastră și vă rămân la dispoziție dacă aveți alte întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Rusă! Nu mai am alte înscrieri la cuvânt. Pe 26 proiectul, pe 29 al treilea, termenul de predare a amendamentelor. Trecem la punctul 25. și Este vorba despre raportul domnului Boris, distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Principala problema în acest raport a fost, de fapt, elaborat de către Comisia pentru Cultură, dar eu am analizat aspectele legale în detaliu privind sectorul audiovizual în ce privește distribuirea online și trebuie să indicăm că în Cartea Verde privind distribuirea lucrărilor audiovizuale prin internet uh, au fost incluse lucruri, uh, aspecte foarte bine pregătite, se oferă răspunsuri care uh, reflectă problemele legale referitoare la domeniul audiovizual, dar uh, aici este vorba și despre agenda Europa 2020 și aș vrea să spun că reglementările în sectorul audiovizual sunt necesare. Sectorul uh, Uh, aici furnizează 3% din PIB, deci este vorba de peste 500 de milioane de euro. Și 6 milioane de persoane sunt uh, active în acest sector. Uh, de aceea este bine ca aceste reglementări să fie bine puse la punct. Tehnologia se schimbă. Avem în clipa de față um, această procesare care Uh, se numește cloud processing și uh, există și obstacole uh, legale în tranzacțiile tehnologice, există un sistem complicat de acordare a licențelor, există sisteme naționale care sunt diferențiate și care reglementări specifice, inclusiv în ce privește uh, timpul de exploatare a operelor audiovizuale. Avem sisteme complexe privind drepturile de autor. Deci, întregul sector și piața în domeniu sunt uh, într-o continuă dezvoltare. De pildă, în ce privește serviciile audiovizuale, piața de astăzi se concentrează în mod special pe Uh, o transmisie convențională. Deci, uh, transmisie prin satelit, 30%, transmisie prin cablu, 25%, este o uh, transmisie terestră. Pentru televiziune, doar 5% din conținuturi sunt transmise, difuzate prin internet. Deci, Uh, aici uh, există și directiva privind operele audiovizuale și o directivă privind transmisiile prin satelit și prin cablu care uh, tratează inclusiv drepturile de autor și alte drepturi legate de transmisii de conținut. Deci, va trebui să ne putem baza pe aceste prevederi legale și să tragem concluziile care se impun. Acest sector se dezvoltă uh, deosebit de alert, uh, deci trebuie să urmărim dinamica pentru a vedea unde ajungem, trebuie să fim precauți să nu existe o suprareglementare a sectorului. Oricum, aș vrea să uh, mă refer și la ceea ce avem în clipa de față, să stabilim niște categorii în legătură cu distribuția operelor audiovizuale. Avem transmisii prin online ale conținuturilor audiovizuale. Deci vorbim despre materiale care au fost uh, deja difuzate odată, aspecte deci de rebroadcasting pentru programe de televiziune, filme. Pentru a distribui asemenea opere prin internet trebuie obținute drepturi licențe de broadcaster. Acest drept se referă inclusiv la serviciile multi teritoriale. Există și servicii on-demand, care sunt importante, servicii VOD, deci ofertele video on-demand și uh, mai ales în ce privește sectorul uh, filmelor și uh, muzicii, aspectele teritoriale sunt foarte importante. Este vorba de așa numitele ferestre teritoriale un concept cu care operăm. Deci, trebuie să existe un teritoriu de vânzări care poate să fie o uh, țară, un teritoriu sau un anume domeniu lingvistic, o zonă lingvistică. Ele toate se încadrează sub conceptul teritorial Windows, aceste ferestre teritoriale și mai există o cronologie care trebuie să fie respectată în ce privește distribuția de filme. Asta înseamnă că un film întâi este proiectat în sălile de cinematograf, după aceea apar și DVD-urile cu filmul respectiv, apare și este oferit pe platformele on demand și abia după aceea un asemenea film poate fi transmis de către televiziunea terestră. Așa sunt reglementările în Europa și este de altfel o formulă foarte adecvată, având în vedere și modul în care filmul este uh, finanțat, pentru că drepturile ajung la producător, după aceea producătorul este cel care acordă licențe distribuitorilor acestei producții cinematografice. Iar în sectorul muzical, de asemenea, uh, procedurile sunt justificate, chiar dacă reglementările aici sunt ușor diferențiate. Iar în ce privește filmele, avem un sistem limitat de management al drepturilor colective. În sectorul muzical, aspectele legate de managementul drepturilor colective se aplică într-o manieră mai cuprinzătoare. Deci această diferențiere este necesară. Un alt subiect se referă la remunerarea echitabilă a autorilor um, pentru ca ei să uh, introducă aceste opere pe internet. În sectorul audiovizual și mai ales în producția cinematografică avem acorduri între autori și producători. Producătorul este, de fapt, cel care poate să exploateze respectiva operă prin distribuirea ei. De obicei există uh, un sistem de uh, rată unică de plată, dar și uh, dreptul contractual ar putea să intervină pentru a reglementa lucrurile. În ce privește managementul drepturilor colective, autorii ar putea fi astfel remunerați pentru faptul că pun la dispoziție operele lor și pentru distribuirea prin internet. Eu m-am consultat cu foarte multe persoane și pot să vă spun că există licențe paneuropene, dar ele uh, ar trebui să fie opționale, nu obligatorii. Asemenea, licențe ar putea permite sectorului audiovizual să se dezvolte. Uh, noi trebuie să ținem seama și de specificitățile culturale, lingvistice. Dacă am avea licențe paneuropene, ne-am confrunta cu costuri mai ridicate, deci nu ar fi neapărat sistemul cel mai fericit în clipa de față. Dacă analizăm sectorul audiovizual per total, și mai ales uh, problemele legate de distribuirea online, ar trebui să garantăm drepturile autorilor la o remunerație echitabilă, fie în baza unor contracte încheiate, fie printr-un management al drepturilor colective. Sistemul de acordare a licențelor ar trebui să fie simplificat pe viitor ținând seama și de cronologia care permite accesul la o operă audiovizuală, pentru că sistemul actual nu uh, creează o atractivitate suficient de mare a difuzării prin internet. Dar nu voi intra în alte amănunte astăzi. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, clarificări. Voi colabora cu raportorii din umbră și cu toți cei dispuși. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, dorește să intervină. Pe scurt, domnule președinte, pentru că timpul ne cam presează și suntem în întârziere. Cred că se pune întrebarea unui instrument uh, adițional, opțional, în ceea ce privește acordarea de licențe. Să ne gândim foarte bine dacă are valoare adăugată o asemenea uh, intervenție sau nu. Eu cred că subiectul este foarte interesant și important, nu l-aș subestima absolut deloc. În ceea ce privește marjele de manevră, acestea la ora actuală sunt destul de mici din cauza neexistenței unui uh, nou sistem de gestiune și situația este mult îngreunată acum. Mulțumesc, domnul Bușoi. Este prezident, un European Copyright Code foarte pe scurt, domnule președinte, în ceea ce privește copyright european, acum că uh, comisia este aici, vreau să ascult și eu o părere. Uh, e interesant în teorie ceea ce se discută, dar vreau să știu în termeni practici care ar fi obiectivul acestui cod, armonizarea uh, copyright-ului drepturilor de autor uh, sau uh, vor fi doar câteva ajustări. Sunt convins că vom discuta mai mult în momentul în care se va prezenta proiectul de raport, dar uh, profit de această ocazie pentru că e comisia aici uh, și să nu uităm, sunt raportori din umbră ALDE. Mulțumesc. Domnule Boris, mai aveți ceva de spus sau putem să finalizăm? Mulțumesc. Din nou, calendarul 26 a 3 -a, avem proiectul și după aceea termenul de repune amendamentelor. Urmează acum doamna Tain cu parteneriate înregistrate. Așa. Ia, da möchte ich eigentlich den Ausschuss... Mulțumesc. Vreau doar să rog comisia ceva, să emitem un aviz la Agenția pentru Drepturile Fundamentale, să întrebăm dacă e justificat ca în cazul proiectului normativ pentru Uh, parteneriatele înregistrate să nu existe opțiune juridică față de cei care au încheiat o căsnicie. Nu o să intru în detalii acum. Sunt uh, obiecții? Nu? Atunci așa vom proceda foarte bine. Acestea fiind spuse, trecem mai departe la reuniunea cu ușile închise și din punct de vedere tehnic trebuie să întrerupem reuniunea pentru ca cei care nu mai, nu mai pot participa la această reuniune să poată părăsi sala și noi să oprim transmiterea live prin internet. Oprim reuniunea preț de un minut. Ist einer vom Rechtsdienst da? Passhaus wollte doch kommen. Passhaus.